salute la So, so Stimați colegi, o să avem un schimb de vederi cu domnul Espen Barth Age, ministrul afacerilor externe al Norvegiei, pe tema relațiilor dintre Uniunea Europeană și Norvegia, evoluțiilor din Orientul Mijlociu și din Nordul îndepărtat. Doresc uh, să-i urez bun venit domnului ministru în numele comisiei noastre. Este și de asemenea domnului Pat de Gallagher, care este președintele delegației interparlamentare. Domnule ministru, vă mulțumim pentru că v-ați făcut timp uh, să ne vizitați. Uh, vremea nu e cea mai bună aici la Bruxelles, dar oricum. Acum un an am avut uh, un interesant schimb de vedere cu pre- predecesorul dumneavoastră, domnul Store, și chestiunile care ne interesează au rămas neschimbate. Relațiile bilaterale, evoluțiile din Orientul Mijlociu și situația din Nordul îndepărtat. Doar ca să menționez câteva dintre ele. Domnule ministru, aș dori să vă invit să ne prezentați viziunile dumneavoastră despre relațiile dintre Uniunea Europeană și Norvegia și chestiunile pe care le-am menționat și aveți cuvântul imediat. Vă rog, domnule ministru. Mulțumesc foarte mult, domnule Provera. În primul rând, do- doresc să spun că mă bucur că am această șansă să facem un schimb de vederi, un schimb de perspective privind cele trei subiecte menționate, situația din Orientul Mijlociu după reuniunea de ieri uh, a Comitetului Donatorului pentru Autoritatea Palestiniană, despre relațiile dintre Uniunea Europeană și Norvegia și Arctica. Voi vorbi despre aceste chestiuni în ordinea menționată, pentru că cea mai importantă chestiune este reuniunea de ieri. Vă aduceți aminte de anul trecut, Norvegia este președin, țara care prezidează comitetul care coordonează susținerea internațională pentru uh, proiectul de construire a statului palestinian. Este comitetul ad hoc de legătură, care e ad hoc de vreo 20 de ani. Scopul acestei, acestui comitet ad hoc de legătură este să fie la baza activităților de a crea o soluție cu două state în Israel și Palestina. A fost creată în 1993, acum 20 de ani. Iar ideea este foarte bună din perspectiva mea. Așteptând soluția politică a negocierilor în ce privește marile chestiuni care țin de modul în care Israelul și Palestina pot să devină două state independente, pașnice și democratice care să trăiască în bună vecinătate, să înceapă procesul de construire a instituțiilor de stat palestiniene. Cam asta a fost ideea acestui comitet. Uh, Norvegia este președinta acestui comitet împreună cu Uniunea Europeană și cu uh, Statele Unite. În altul reprezentant, doamna Catherine Ashton, a fost gazda noastră ieri, iar uh, membrii comisiei includ părțile, adică autoritatea palestiniană, prin, reprezentată de primul ministru, Israelul și toți donatorii, Uniunea Europeană ca atare, o serie de membre ai Uniunii Europene, Statele Unite, Australia, Japonia și câteva state arabe, de asemenea, inclusiv Arabia Saudită, Qatar, uh, Emiratele Arabe Unite, unele din statele din Golf. Deci este o coaliție largă internațională care susține acest proces de construire a statului. După mulți ani de activitate, în 2011, aproximativ acum 2 ani, s-a ajuns la un acord uh, la nivelul acestei comisii, un acord uh, împărtășit de participanți de cele două părți, de Banca Mondială și de donatori și de Națiunile Unite și de FMI, că instituțiile palestiniene ajunseseră la un nivel de maturitate necesar ca instituție și erau compatibile cu instituțiile unui stat care să funcționeze bine. Deși statul nu există, instituțiile de stat erau gata pentru uh, ideea de a deveni un stat s-a manifestat atunci oarecare optimism că ne-am făcut treaba din acest punct de vedere și că ce urma era să se încheie poli- procesul politic. Știm că de atunci uh, calea politică a fost uh, oprită și nu prea s-au făcut progrese în găsirea unei soluții politice. În același timp, au avut loc o serie de evoluții care au subminat vitalitatea uh, acestui proiect de construire a statului palestinian și unul dintre ei este faptul că donatorii s-au cam săturat, că donatorii pun întrebări legate de cât de plin de înțeles este acest proces, mai ales că nu există progres pe partea politică. Apoi e vorba de toate restricțiile impuse de ocupația israeliană când se pune problema accesului în zona C a teritoriilor ocupate din Cisjordania, contactele dintre Gaza și Cisjordania, exporturile de produse palestiniene către lumea întreagă și, de asemenea, schimburile normale cu Israelul. Și există o serie întreagă de restricții care subminează ceea ce, în mod normal, ar fi creșterea normală a economiei palestiniene. Acum câțiva ani, uh, economia palestiniană înregistrat o creștere mm, foarte mare, dar acum s-a plafonat uh, încerca să fie independentă de contribuțiile donatorilor, dar acum depinde din ce în ce mai mult de contribuțiile din uh, donatorilor. Prim-ministru Fayad a spus foarte clar că dorește ca statul palestinian să fie cât mai independent cu putință de ajutorul străin, dar nu este cazul încă criza financiară în zona palestiniană, în teritoriile guvernate de palestinieni, este acută și este foarte concretă. Anul acesta, după ce a început școala, după anul nou, copiii au pierdut 36 de zile de școală pentru că profesorii Uh, care nu și-au primit salariile, nu au predat, uh, s-au făcut, au avut loc greve, o serie întreagă de probleme în interiorul structurilor autorității palestiniene, pentru că situația financiară este de așa natură. Cum s-a ajuns aici? Ei bine, guvernul israelian uh, a acționat foarte încet, și cu foarte multă, mm, eu știu, reticență în ceea ce privește transferul banilor pe care îi colectează în numele autorității palestiniene și pe care nu i-au transferat către autoritatea palestiniană. Sunt bani palestinieni și n-au ajuns unde trebuie. Deci suntem în mijlocul unei crize financiare acută în sensul uh, strâmt al cuvântului. Uh, reuniunea a avut succes, am reușit să mai găsim niște foturi, bugetul arată mai bine, deci s-ar putea într-o oarecare măsură să putem echilibra deficitul din bugetul palestinian. Asta înseamnă că vor supraviețui încă o serie de luni. Câteva luni astea ar fi partea bună. Dar există și o parte proastă pe care vreau să o spun foarte clar. În același timp există sentimentul că nu putem continua mulți ani în felul acesta dacă nu există un proces politic care să susțină această evoluție. Pentru că, de fapt, se amână o soluție reală a problemei și nu putem continua așa. Uh, s-ar putea să aibă loc o implozie, s-ar, s-ar putea să aibă loc o revoltă politică la nivelul palestinienilor care să ducă, eu știu, uh, la faptul că vor fi scoși din funcții președintele Abbas și prim-ministru Fayad sau altceva sau că donatorii la un moment dat se vor sătura definitiv și nu vor mai contribui cu bani. Concluziile pe care le-am uh, extras uh, sunt următoarele. E bine că există un consens. În septembrie la New York vom evalua evoluția politică a acestui proces, să vedem dacă uh, trebuie să modificăm strategia generală. Președintele Obama și domnul Kerry secretarul de stat sunt acum în Orientul Mijlociu și încearcă să dea un nou imbold acestui proces, dar uh, speranțele sunt foarte, foarte slabe. Cam acestea sunt comentariile pe care vroiam să le fac, uh, în primul rând, uh, legat de Orientul Mijlociu. Apoi vreau să spun câteva cuvinte despre chestiunea relațiilor dintre Uniunea Europeană și Norvegia. Este o prioritate a guvernului meu și este așa de foarte mulți ani, dar vrem să am accentuat acest lucru în acest moment, deoarece ne-am gândit de partea noastră foarte mult la acest lucru și Comisia Europeană s-a gândit la relațiile dintre noi și Consiliul European s-a gândit să vedem cum funcționează lucrurile. Deci putem să spunem că atât noi cât și Uniunea Europeană suntem de acord uh, că acordul privind zona economică europeană face ce trebuie să facă, că se produc adaptări pe parcurs, este un proces dinamic, este un proces mult mai dinamic acum, dar în general face ce trebuie să facă și ce a promis să, să facă. Fără îndoială, Norvegia este uh, Uh, nu, este membru al Uniunii Europene, dar este, dacă se poate spune, la fel de mult membru al Uniunii Europene care alt stat. Face parte din piața internă prin intermediul acestui acord în toate sectoarele, cu excepția agriculturii și pescuitului, pentru care avem alte acorduri. Suntem membri ai zonei Schengen, uh, cei care veniți din Marea Britanie trebuie să veniți cu pașaportul, de exemplu în Norvegia, pentru că intrați în zona Schengen, ceea ce e interesant și uh, participăm la coordonarea tuturor politicilor externe ale Uniunii uh, Europene. Ne-am adaptat în general la tot ceea ce înseamnă Uniunea Europeană și acordul acesta uh, dintre Uniunea Europeană și Norvegia este cel mai cuprinzător acord internațional. Este o trăsătură pe care avem împreună cu uh, Islanda și cu Liechtenstein. Deci zona aceasta cuprinde 30 de țări, în curând vor fi 31 împreună cu Croația și acum uh, negociem uh, și accesul Croației la acest acord. Uh, sigur, Croația va fi binevenită în acest acord. Vreau să vă spun că noi luăm foarte în serios această chestiune pentru că ne dăm seama că avem beneficii foarte mari ca participanți la piața internă dar considerăm că este o relație biunivocă, pentru că și Uniunea Europeană are beneficii. În fond, uh, Norvegia este al cincilea partener economic uh, al Uniunii Europene, este cel mai mare investitor, uh, doține 2% din piața bursieră din Uniunea Europeană este un investitor semnificativ, suntem un uh, exportator mare de energie, mai ales gaze naturale, suntem pe poziții paritare cu Rusia și Algeria, și, de asemenea, suntem implicați în discuții în ceea ce privește politica energetică și dorim să fim un partener relevant, un prieten și un participant în toată puterea cuvântului în piața energetică din Europa. De asemenea, încercăm să arătăm solidaritate față de situația din zona europeană, din zona euro, în primul rând, uh, volumul sporit de granturi uh, acordate aici, adică bani pe care îi folosim mai ales în noile state membre, dar și într-unele din statele membre mai vechi, ca și când am plăti, eu știi, o o contribuție pentru faptul că suntem membri. Iar noi susținem acest lucru, țara noastră susține acest acord, chiar dacă nu suntem membri ai Uniunii Europene. Și contribuția noastră probabil va crește. De asemenea, prin, contribuim la împrumuturile acordate de FMI, e vorba de contribuția la proiectului de stabilizare a Europei. Vreau să spun că ne considerați un partener relevant în toate procesele europene. În 1994 eu am votat în favoarea aderării la Uniunea Europeană, uh, dar uh, s-a respins în referendum cu o marjă foarte mică. Dar majoritatea dintre noi consideră că acest acord uh, este o soluție bună în loc de aderare la Uniunea Europeană. Multă lume este mulțumită de acest uh, acord care împiedică cumva aderarea la Uniunea Europeană. Însă are o problemă și anume deficitul democratic, pentru că nu suntem aici în această clădire, nu participăm la luarea deciziilor, nu suntem reprezentați nici Consiliul European, nici la Comisie, deci unii dintre noi consideră că uh, în procesul integrării n-ar fi mult mai bine dacă am fi ai Uniunii Europene. Dar e puțin probabil ca în viitorul apropiat să se ajungă la consens politic ca să facem din nou cerere de uh, aderare la Uniunea Europeană. Noi am fost, uh, am făcut cerere de, de aderare de două ori, am avut statut de candidat am așteptat în 72 și 94 și durează ceva timp, nu? Asta este platforma pe care o avem și pe baza ei vrem să construim viitorul. Mă bucur că atât Comisia cât și Consiliul, rapoartele lor sunt favorabile. Suntem criticați pentru un aspect și cred că este corect. Am putea să accelerăm lucrurile când se pune problema uh, integrării regulamentelor sau adoptării legislației europene în cadrul acordului nostru. Eh, ne integrăm foarte bine în momentul în care hotărâm să facem acest lucru, dar decizia de a accepta aceste noi eh, regulamente durează ceva. Trebuie totuși să ne gândim mai bine cum uh, rezolvăm și cum alegem problemele importante și să vedem care sunt chestiunile asupra cărora dorim să avem o influență, ca să putem să prioritizăm într-un fel. Iar uh, acum voi referi la ultima temă, cea de-a treia, înainte de a uh, începe discuțiile, și anume nordul îndepărtat sau zona arctică ne dăm seama că zona nordului îndepărtat, văzută de aici, tot ce înseamnă Norvegia înseamnă nordul îndepărtat. Dar uh, ar fi mai bine să ne referim la zona arctică ca să înțelegem mai bine despre ce vorbim. Mesajul ar fi următorul. Unul, una dintre modificările cele mai importante naturale care se petrece în lume este topirea calotei glaciare, care înseamnă foarte mult și ține de fenomenul încălzirii globale. Și trebuie să ținem cont de acest lucru în legislația care ține de climă. Nu este o chestiune care și are originea la nivelul acestei zone, ci ține de condițiile globale. Încălzirea globală uh, se petrece de două ori mai repede la pol, atât la polul nord cât și la polul sud temperatura planetei crește cu 2 grade, dar la pol va crește cu 4 grade. Deci efectul este dramatic. Unul dintre efecte este faptul că uh, calota glaciară se retrage și se deplasează, se deplasează de la est la vest. Deci foarte multe din rutele către Europa de Nord uh, acum se pierde gheața din acele zone și se poate naviga prin zonele respective. Vedem lucrul acesta în transportul transcontinental din Norvegia de Nord către China și Japonia. Se poate naviga vara, de exemplu. Sunt nave de transport sau nave de croazieră din nordul Europei care merg către Asia sau invers, iar uh, Perioada de transport dintre Rotterdam și Yokohama este cu 40% mai scurt uh, dacă mergem prin, uh, decât dacă am urmat traseul prin strâmtoarea Malaca și canalul de Suez. Deci 40, 40% mai scurt uh, este o schimbare absolut remarcabilă. Sunt foarte, vor trece foarte mulți ani până când fenomenul acesta va deveni general. E vorba de trafic în timpul verii, dar s-a extins Anul trecut uh, este vorba de vase care au ajuns în Japonia în noiembrie, deci o implicație geopolitică este că Asia se apropie de noi mult mai mult. Asia poate fi accesat acum și prin nord, nu numai în jurul lumii. Este absolut remarcabil să ne gândim la acest lucru. Imaginați-vă globul pământesc și nordul nu e atât de departe. Spuneam în China că, eu știu, la momentul actual, China și Norvegia sunt aproape vecini, nu mai atât de departe, ceea ce are consecințe interesante. Este unul din motivele pentru care una din țările din Asia, ca și uh, țările din Uniunea Europeană, ar dori să vină observatori în Consiliul Arctic. Iar uh, noi susținem uh, această cerere, am dorit ca Uniunea Europeană să devină observator la Consiliul Arctic. În momentul în care guvernul nostru a preluat puterea în 2005, am spus că Nordul îndepărtat, zona arctică, este prioritatea politică numărul unu a Norvegiei. Doream să rezolvăm o serie întreagă de probleme nerezolvate în Nordul îndepărtat. Am reușit să stabilim o platformă uh, Uh, privind înțelegerea între toate statele arctice, națiuni care aplică uh, dreptul mării din Convenția Națiunilor Unite. Noi am rezolvat o dispută, un litigiu cu uh, Federația Rusă privind delimitarea zonelor economice în 2010-2011, apoi am negociat 40 de ani și am reușit în fine să ajungem la un acord. Apoi, Canada și Danemarca au reușit să ajungă și ele la un acord uh, privind Marea Lincoln și mai sunt câteva zone contestate, dar uh, este important pentru că de fiecare dată când se citește un articol despre cursa uh, pentru Arctica, e greșit. Nu este o cursă, este importantă, dar este gestionabil. Este vorba de rute marine care sunt bine gestionate uh, și este foarte clar, trebuie să stabilim ce anume aparține cui. Nu este o zonă în care să se producă conflicte între state, sunt convins de acest lucru și poate că o să învețe ceva din chestia asta cineva pentru, eu știu, mara Chinei de Sud sau alte zone. Deci nu se pune problema numai ce aparține cui, dar se pune problema uh, protecției mediului, a chestiunei energiei din zona respectivă și trebuie să se, eu știu, să se întâmple prin intermediul unui, unui organism cum este Consiliul Arctic pentru noi, dar și alte organisme care există deja și care ar trebui să ia în serios problema um, acestor probleme. Eu știu, uh, Organizația Maritimă Internațională, de exemplu, ar putea să aibă un rol în ceea ce privește rutele de transport maritim cei care nu veniți din zona arctică, poate veți găsi interesante chestiile astea, pentru că uh, sunt importante nu numai pentru cei din nord, ci pentru restul lumii. Colaborăm foarte bine cu vecinii din Uniunea Europeană, colaborăm foarte bine cu Comisia uh, Uniunii Europene și încercăm uh, să gestionăm chestiunea foarte bine în ceea ce privește mediul, noile rute de transport, securitate, siguranță, pescuit, energie și dorim să construim niște parteneriate. Am prezentat lucrurile din perspectivă generală și sper să avem timp să facem și un schimb de opinii. Dar bineînțeles, uh, orice altă întrebare doriți să-mi puneți, sunt gata să răspund. Mulțumesc foarte mult. Urmează domnul Gallagher, Pat Cope președinte al Comisiei Parlamentare Mixte. Vă mulțumesc, domnule președinte. În numele delegației Parlamentului European care, pentru re, relațiile cu Norvegia, dați-mi voie să vă spun că sunt absolut încântat de dialogul uh, periodic, fructuos pe care îl avem cu Parlamentul norvegian. La cea mai recentă uh, întâlnire interparlamentară cu Norvegia, care a avut loc pe 6 februarie, ne-am axat în special asupra revizuirii acordului privind spațiul economic european. Acest acord a reprezentat baza principală a relațiilor dintre UE și Norvegia. Reprezintă de altfel cel mai uh, complex acord încheiat de Norvegia. Acest acord deservește foarte, foarte bine atât interesele Uniunii Europene cât și interesele Norvegiei. Acordul aduce câștiguri concrete de natură politică și economică pentru ambele părți. Acest acord va rămâne și în continuare baza politicii norvegiene uh, vis-a-vis de Uniunea Europeană și lucrul acesta a fost statutat din nou și din nou. Se pare că ambele părți își dau seama că trecutul fructuos al acestui acord nu înseamnă că trebuie să ne complacem în situație, trebuie să ne asigurăm că acest acord rămâne și pe viitor un motor de creștere economică pentru ambele părți, atât pentru Uniunea Europeană cât și cât și pentru Norvegia. Suntem parteneri apropiați și lucrul acesta este clar. Dar uh, pentru ca și viitorul să fie la fel de roz, uh, avem nevoie, avem obligația de a ne ocupa de câteva dintre provocări sau de câteva provocări. În primul și în primul rând trebuie să accelerăm uh, integrarea uh, legislației europene uh, relevante în acordul privind spațiul economic european. În acest sens, uh, vă dau un exemplu, regulamentul privind piața internă trebuie să fie în, cât, într-un timp cât mai scurt integrat în acest acord. În al doilea rând, în ceea ce privește viitoarele regulamente financiare și bancare promulgate în Uniunea Europeană. Acestea trebuie să fie adoptate cât mai repede și într-o manieră cât mai complexă cu putință în legislația norvegiană. Deci iată că vom încerca pe viitor să lărgim sfera de aplicare a acestui acord privind spațiul economic european. La ultima întâlnire am discutat de asemenea despre pescuit. Uh, și, de asemenea, am uh, discutat, discuții, uh, am discutat <laughs> aspecte privind compe, uh, comerțul. În ceea ce privește domeniul agricol, există în momentul de față divergențe între Uniunea Europeană și Norvegia. Nu am reușit încă să găsim un consens în ceea ce privește aceste divergențe, însă cu toate acestea, la ultima noastră întâlnire cu Uh, colegii din Norvegia am reușit să purtăm discuții cât se poate de fructuoase. Am reușit să ne înțelegem mai bine pozițiile. Și nu în ultimul rând, uh, cooperarea în domeniul politicii externe și de securitate reprezintă una dintre temele importante ale discuțiilor noastre în cadrul Comisiei Interparlamentare. Uniunea Europeană și Norvegia sunt parteneri apropiate în acest domeniu și în același timp această cooperare este facilitată de interesul nostru comun și de asemenea de valorile noastre comune. Domnul Miris, ministru s-a referit la, la Uh, nordul îndepărtat și eu, în calitatea mea, am vizitat această zonă de nenumărate ori, m-am întâlnit cu colegii parlamentari din zona arctică și tocmai de aceea vă pot spune că această colaborare strânsă pe care o avem în zona uh, arctică este una care va fi continuată și pe viitor. Norvegia ne-a sprijinit în solicitarea noastră de a deveni observatori permanenți la Consiliul Arctic. Sunt convins și cred că cu toții suntem convinși că Uniunea Europeană poate avea un rol important în zona arctică. Zona arctică care dispune de resurse considerabile de petrol și gaze naturale. Aceste resurse pe viitor trebuie să fie în mod uh, clar exploatate, dar exploatate într-o manieră durabilă. Am învățat lecțiile experiențelor nefaste din trecut, experiențe avute în alte regiuni ale lumii și vrem să aducem această experiență și în zona arctică. Aș dori uh, să aduc în discuție întâlnirea interministerială privind zona arctică, care va avea loc în uh, mai anul acesta. Se va discuta atunci această solicitare a Uniunii Europene cu privire la obținerea unui uh, statut de observator permanent. Uh, știu că Norvegia ne susține în această solicitare a noastră, însă vreau să întreb dacă Norvegia va reuși să exercite presiuni și asupra celorlaltor membri în acest sens. Vă mulțumesc foarte mult. Domnul președinte, urmează domnul Salafranca. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnule ministru. Mă bucur că înțelegeți limba spaniolă și știu că sunteți membru al Partidului Laburist uh, din noiembrie, vreau să vă urez bun venit în numele PPE-ului la Comisia de Afaceri Externe. Norvegia este un asociat uh, foarte activ, pozitiv uh, al Uniunii Europene și ne felicităm pentru rezultatele excepționale ale acordului și pentru aportul țării dumneavoastră în foarte multe aspecte, mai ales în domeniul o Europolului. Europolul este o chestiune care ne interesează foarte mult. De asemenea, avem și niște dificultăți cât privește Organizația Mondială a Comerțului, și v-ați referit și dumneavoastră la ele, dar și în relațiile dintre prieteni există niște chestiuni de care trebuie să trecem. Profitând de prezența dumneavoastră aici, domnule ministru, aș dori să vă întreb ce părere aveți dumneavoastră din poziția privilegiată pe care o aveți de ministru de externe uh, Uh, al unei pri- țări prietene cu Uniunea Europeană. Deci cum vedeți cele două dimensiuni ale construcției europene, dimensiunea internă, piața internă și Uniunea Economică și Monetară, criza pe care o trecem în acest moment, uh, gândiți-vă ce s-a întâmplat ieri în Parlamentul din Cipru și cum vedeți dumneavoastră această criză, nu numai economică, nu numai criza datoriilor, dar și criza de încredere uh, care apare în uh, dimensiunea internă a proiectului european. A doua întrebare se referă la proiecția externă. De la intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona a apărut Serviciul European de Acțiune Externă și aș dori să știu ce părere aveți dumneavoastră despre noua funcționare a Consiliului de Afaceri Externe, care este prezidat de înalta reprezentantă și vicepreședinta Comisiei și cum uh, se prevede colaborarea în calitatea noastră de ministru de externe cu această formațiune a Consiliului. Și în încheiere, știu că ați trecut și pe la Națiunile Unite, știu că susțineți dizidența din Siria, că ați acordat ajutor umanitar important și cum credeți, cum vedeți dumneavoastră soluția conflictului din Siria? Împreună cu un state membre, de exemplu, ar putea, am putea să ridicăm embargoul pentru a acorda mai mult ajutor uh, opoziției sau credeți că dacă, uh, eu știu, trimisul special al Ligii Arabe și al Națiunilor Unite uh, vine cu soluția negocierii, aceasta să fie cea mai bună soluție? Cum vedeți reforma Consiliului de Securitate după atitudinea Chinei și Rusiei pentru a putea întreprinde acțiuni mai practice și mai clare pentru a putea rezolva uh, conflictul din Siria? V-ați ocupat de uh, de relațiile cu Rusia, și asta e ultima întrebare, cum vedeți următoarele alegeri locale și regionale din Rusia care vor avea loc în septembrie? Vă mulțumesc, domnule, domnul ministru. Next speaker, Mr. Watson. Urmează domnul Watson. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc domnului ministru pentru prezența sa Domnule ministru, ați fost uh, săptămâna trecută în Statele Unite ale Americii și spuneați că SUA reprezintă cel mai important aliat al Norvegiei. Ne puteți asigura că suntem măcar pe locul 2 la capitolul aliați uh, importanți? sau măcar uh, că ne aflăm pe lista noastră de aliați apropiați. Mă bucur foarte mult că, că vă avem alături de noi în dimineața aceasta. Uh, Uh, noi suntem încântați de uh, colaborarea pe care o avem în, uh, cu dumneavoastră și de implicarea noastră în acordul de la Oslo. Aș vrea să vă întreb dacă n-ați putea da mai multe detalii legate de discuția pe care ați purtat-o cu John Kerry la Washington atunci când vă pregăteați, când pregăteați vizita domniei sale în Orientul Mijlociu și vizita președintelui Obama de asemenea. Spuneați pe drept cuvânt că palestinienii cred în soluția celor două state și că această soluție nu poate fi tergiversată la nesfârșit. Americanii v-au um, asigurat că vor exercita presiunea asupra Israelului în sensul acceptării de către Israel a acestei soluții. Uh, Președintele Perez a fost la Strasburg uh, săptămâna trecută și uh, ne-a promis că va sprijini soluția celor două uh, state. Însă americanii vor reuși oare să facă presiune asupra lui Netanyahu, pentru că în momentul de față Israelul pare să se distanțeze din ce în ce mai mult de această soluție. Și mă întreb de asemenea care sunt asigurările pe care le-ați primit din partea domnului Kerry și dacă credeți de asemenea că există posibilitatea limitării alături de autoritățile palestiniene a, și al, alături de autoritățile izraeliene a construirii acelor colonii ilegale. Acum, în ceea ce privește Norvegia și Uniunea Europeană și relația dintre cele două entități, sunt extraordinar de încântat de rolul important și de plin, cu drepturi de pline pe care le aveți în uh, Schengen. Mi-aș dori ca și Legatul Unit să, să aibă exact aceeași atitudine ca și Norvegia. Uh, Mă bucur că recunoașteți dificultatea generată de deficitul uh, diplom, uh, diplomatic și democratic. Îmi dau seama că deocamdată nu se pune discuția aderării Norvegiei la Uniunea Europeană, dar vreau să vă întreb dacă prognozați ca pe viitor atitudinea vis-a-vis -vis de această posibilă aderare să devină una pozitivă în, în, în Norvegia, pentru că avem nevoie de contribuțiile dumneavoastră, atât pe uh, plan economic, cât și pe plan politic și cultural. Uh, asta deoarece ne dorim ca Uh, comunitatea politică și nu doar economică europeană să avanseze și mai mult pe plan pe, pe viitor. Iar uh, eu sunt de părere că acest uh, obiectiv al nostru va putea fi atins doar cu ajutorul Norvegiei și Islandei și odată cu aderarea acestor state la Uniunea Europeană. Și în ceea ce privește nordul îndepărtat, Mulți dintre noi uh, suntem îngrijorați de faptul că nu reușim să creem, să punem bazele unei economii verzi într-un timp cât mai scurt pe put, uh, cu putință. Considerăm că dacă am reușit să facem lucrul acesta, cu siguranță topirea calotei glaciare nu ar fi atât de accelerată. Aș vrea să mă întreb uh, care, sunt, care este aportul uh, pe care uh, Norvegia l-ar putea aduce la faia de parcurs a Comisiei Europene pentru 2050 cu privire la trecerea de la economia bazată pe, pe hidrocarburi la economia verde. Doamna Iaconsari, vă mulțumesc foarte mult, cred că cu toții uh, apreciem diplomația activă a Norvegiei, diplomație care se adresează tuturor uh, zonelor fierbinți ale lumii. Uh, apreciem în special atitudinea noastră constructivă în ceea ce privește rezolvarea disputei palestiniano-izraeliene. Vă mulțumesc de asemenea pentru sprijinul acordat Uniunii Europene în demersurile sale privind obținerea unui statut de observator uh, permanent la Consiliul Arctic. Știm prea bine, întâlnirea și decizia va fi luată în mai. Știm de asemenea că Rusia și uh, Canada se opun în continuare demersurilor Uniunii Europene și tocmai de aceea vă cer dumneavoastră să luați legătura cu diplomații ruși și canadieni și să-i convingeți să ne sprijine. Ce vreau eu să vă întreb? Vreau să vă pun o întrebare legată de rolul Chinei în politica arctică. Am înțeles că în Islanda, cea mai mare ambasadă este ambasada chineză. Știm de asemenea că China a pus pe picioare o politică cât se poate de agresivă în care vizează, practic, între ghilimele, ocuparea Nordului îndepărtat. Care este atitudinea dumneavoastră vis-a-vis -vis și care este părerea dumneavoastră cu privire la această politică a Chinei? Uh, E important să discutăm despre nordul îndepărtat și e important să ne asigurăm că nordul îndepărtat nu se va transforma într-un nou Eldorado. Am uh, citit, uh, spre exemplu, compania Shell uh, și-a asistat forările în zona arctică din cauza dificultăților cu care s-au confruntat. Iată, avem timpul necesar la dispoziție pentru a găsi o soluție pașnică. Și de asemenea, din fericire, iată, interesul uh, pentru culturile indigene a crescut în momentul de față. Uh, toate acestea sunt uh, vești cât se poate de bune. Domnul Galer acum. Vă mulțumesc foarte mult, bun venit, domnule ministru. Spațiul economic european plus Schengen înseamnă, practic, uh, statutul de membru al Uniunii Europene, nu? Dumneavoastră, iată, acceptați tot ceea ce spunem noi și uh, noi vă invităm uh, în sânul nostru pentru a vă acorda mai multe drepturi în a modela deciziile luate la nivel european. Toți uh, membrii ai Parlamentului European care se ocupă de Nordul uh, îndepărtat uh, sunt încântați de susținerea de care beneficiază Uniunea Europeană din partea Norvegiei în demersurile sale de a adera la Consiliul Arctic, cel puțin de a obține un, un statut de observator permanent. Iată, Relațiile dintre noi sunt absolut uh, excelente, lucrul acesta ne, ne bucură. E important ca relațiile economice cu Uniunea Europeană să fie, să fie potențate pentru toți cei din zona arctică și, pornind de la această situație, dați-mi voie să vă rog să exercitați presiunea asupra Canadei și Rusiei uh, astfel încât aceste state să renunțe la rezervele pe care le-au exprimat deja în ceea ce privește Uniunea Europeană. Vreau să vă întreb, de asemenea, ce putem face noi la rândul nostru pentru a schimba, pentru a ajuta la schimbarea opiniei rușilor și canadienilor. Oare există ceva ce ar putea fi făcut uh, de către noi în acest sens? Vreau să vă pun o întrebare și legată de, de Orientul uh, Mijlociu. Am fost uh, la Ierusalim și la Ramallah săptămâna trecută și aș vrea să vă spun că am observat în Palestina o atitudine de frustrare și resemnare și am senzația că toată lumea își dorește să plece de acolo pentru că asta este singura soluție pe care o uh, în, întrevăd. Vreau să vă întreb dacă sunteți de părere că doamna ministru Țipi Livni va fi reușit de, va fi suficient de puternică, va avea suficient, o greutate suficient de mare pentru a da un nou imbold dialogului uh, israelian uh, israeliano-palestinian Mulți sunt de părere că da, domnia sa va putea să facă asta, însă vreau să vă întreb pe dumneavoastră dacă în urma vizitei în Statele Unite ale Americii ați aflat câte ceva despre viitor, despre discursul pe care uh, Uh, noul discurs pe care președintele american îl va avea în, uh, într-adevăr în ceea ce privește acest, uh, acest conflict, îl va avea într-adevăr în Orientul Mijlociu. Va sprijini el, într-adevăr, acest proces de, de pace și, de asemenea, vreau să întreb ce putem noi face pentru a sprijini acest proces de pace în Orientul Mijlociu. Urmează domnul Chrysler Dörfler. Vă rog frumos să fiți subcint. Domnule ministru, bun venit! Voi vorbi în germană și, și cu limba germană o cunoașteți. Criza cipriotă acum. Care este părerea dumneavoastră cu, cu privire la această criză? Trebuie să ne gândim la, în acest context la ceea ce la experiența avută de către Spania în același context bancar. Dar bine, această întrebare este una așa de, de fundal. Eu vreau să vă pun o întrebare legată de Palestina, de fapt, și de uh, pașii pe care dumneavoastră îi puteți întreprinde, într-adevăr, pentru a pune pe roate din nou acest proces de dialog. Mie mi se pare în momentul de față că uh, noua, noul guvern uh, israelian va fi mai degrabă interesat de rezolvarea problemelor interne, așa pe termen scurt. Pe termen scurt. În același timp, mi se pare că ambele autorități, acea, ambele guverne, atât cel palestinian cât și cel israelian, au uh, o agendă proprie și de asemenea dorleanțe proprii de la care nu vor să divagheze, iar lucrul acesta nu poate decât să, să submineze procesul de pace. Asta în primul rând. În al doilea rând, uh, în ceea ce privește Nordul îndepărtat, e importantă obținerea de către Uniunea Europeană a acestui statut de observator permanent la Consiliul Arctic. Domnul președinte, ați fost foarte, foarte atent. Domnul Preda. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule ministru, pentru prezența dumneavoastră. Sunt raportor al Parlamentului European pentru Islanda și am o întrebare legată de Islanda. După cum știți, este o țară care își negociază acum uh, adeziunea, este un, un candidat excelent, uh, nu doar pentru că e interesant pentru noi din perspectiva politicii arctice, dar pentru că este o țară care e deja membru al zonei economice europene uh, și a zonei Schengen. Întrebarea mea se referă la opinia pe care are țara noastră față de candidatura Islandei. Cum sunt privite negocierile care s-au desfășurat până acum în țara dumneavoastră? Și vă întreb asta pentru că, uh, sigur, uh, știți că în Islanda se face referință la Norvegia. Când se vorbește de Europa, Islanda este văzută ca un adversar al uh, adversarii acestei aderări pronunță mai întâi cuvântul Norvegia. Deci cum vedeți dumneavoastră acest proces de negociere și cum priviți decizia de a uh, încetini negocierile înainte de alegeri? Credeți că e o greșeală? Sau credeți că nu trebuie discutat deschis în uh, uh timpul alegerilor despre aderarea Islandei? Cum vi se pare această idee de a încetini negocierile înainte ca poporul să se pronunțe prin alegeri? Ultimul vorbitor, domnul Svensson. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, uh, domnule ministru Heide, pentru că ați vorbit atât de clar și direct. Eu, ca suedez, sunt foarte mândru în legătură cu ceea ce s-a spus astăzi aici, ce a spus reprezentantul Norvegiei. Sigur că e important să discutăm despre relația între Norvegia și UE în acest context. În același timp, însă, cu toții știm că suntem îngrijorați de evoluții oriunde apar ele în lume. Știm că Norvegia este implicată în tranziția din Birmania, de exemplu, și aș vrea, domnule prim-ministru, să faceți câteva comentarii în legătură cu perspectiva noastră asupra evoluțiilor din Birmania și ce putem face nu doar nu doar, nu doar ce poate face Norvegia, ci ce poate face Uniunea Europeană pentru a ne asigura că evoluțiile din regiune vor continua într-un mod uh, pașnic, chiar mai pașnic decât se întâmplă acum. Mulțumesc. Domnule ministru, aveți 10-15 minute ca să răspundeți. Asta e un, foarte mult la noi în Parlamentul European. Mulțumesc uh, foarte mult tuturor pentru cuvintele frumoase și pentru întrebările extrem de importante. Domnule Salafranca, doresc să vă mulțumesc uh, cuvintele adresate de PPE. După cum știți foarte bine, Uh, eu sunt membru al Partidului Socialist, al Partidului Laborist, uh, dar uh, suntem aproape de această țară și Lucrul acesta este foarte important pentru integrarea europeană, pentru că schimbă discursul dintr-un discurs uh, de la țară la țară, ci într-un discurs între blocuri politice, între tendințe politice și cred că este foarte important în activitatea unei uh, integrări uh, în Europa. Voi continua în engleză. Uh, on, on your very... În ce privește întrebarea foarte importantă pe care ați spus-o legată de modul în care vedem noi evoluțiile interne. Sigur, Norvegia, datorită condițiilor sale naturale și a zice și unei, unei bune guvernări de mulți ani, e privilegiată în sensul că este mai puțin afectată astăzi de criza economică față de alte țări uh, europene. Însă înțelegem foarte bine și spunem poporului norvegian acest lucru. Dacă va continua criza europeană, până la urmă să fim afectați și noi. Pentru că nivelul de integrare între economia noastră și cea europeană e atât de mare, uh, mare parte din PIB-ul nostru este creat prin exporturi și importuri și participare la economia europeană și uh, e foarte important pentru noi așadar ce se întâmplă în Europa și trebuie să dăm dovadă de solidaritate și să privim lucrurile foarte serios. Eu, uh, privind lucrurile din perspectiva mea, aș spune că răspunsul este mai multă integrare. Și toți cei care cred că răspunsul la această criză este să ne dezintegrăm, ca un proces așadar care să înceapă o lungă spirală negativă și care ar fi dramatic din punct de vedere economic și politic, se înșeală. Și sunt impresionat că, în ciuda tuturor provocărilor, sunt impresionat de capacitatea de a uh, păstra direcția și de a încerca uh, să rezolvați aceste probleme împreună. În anii 30 ai secolului trecut am văzut ce s-a întâmplat dacă țările au încercat să rezolve criza fiecare în felul ei și de aceea este important pentru acest lucru și pentru dumneavoastră de asemenea. Și dorim realmente Uniunii Europene noroc în uh, situația actuală pentru a putea uh, rămâne pe drumul uh, corect împreună. Uh, încerc să fiu optimist, dar știu că vor fi mulți ani dificili până ajungem la liman. Începește proiecțiile externe. Trebuie să spun că oricând văd politica externă comună europeană manifestându-se, mă bucur. Și cu cât mai multe, cu atât mai bine. Noi colaborăm strâns cu baronasa Ashton, cu un alt reprezentant pentru politica externă, al Uniunii Europene. Următoarea mea ședință va fi la PSE, unde vom discuta aceste chestiuni. Uh, ultima mea ședință cu ei uh, a avut drept subiect uh, tocmai situația din Myanmar, din Myanmar și singura mea preocupare este că, singura mea îngrijorare este că această logică a întoarcerii spre interior face să se piardă puțin și din proiecția externă a Uniunii Europene. Deci ne vom vedea, vă veți vedea mai puțin uh, în lume. Nu, asta nu e o critică, e un lucru de înțeles când sunt atâtea probleme în interiorul Uniunii care trebuie rezolvate, e normal ca proiecția noastră externă să nu mai fie atât de vizibilă cum era în trecut. Și ăsta e mesajul pe care îl transmit în termeni foarte prietenoși. Avem nevoie de Uniunea Europeană în lume. Nu numai pentru că ne, avem nevoie de politici în, începește Orientul Mijlociu, Myanmar, Sudan, Arctica, ci pentru că această idee de a rezolva problemele prin integrare este și ar trebui să fie o sursă de inspirație pentru africani, pentru Asia de Sud-Est, pentru America Latină și mai știu eu, pentru alte zone. Și succesul proiectului european este de asemenea important pentru a inspira țările democratice să uh, strângă rândurile. Și susținem foarte mult acest lucru. Începește întrebarea noastră legată de Siria este cea mai mare tragedie care se petrece acum pe scena mondială. Nimeni și nici eu nu am, are răspunsul, nici eu nu am un răspuns, o soluție la această tragedie, însă o parte a acestei soluții este ca la Consiliul de Securitate uh, să, începe lucrurile, să, să înceapă să se miște, miște lucrurile și să Consiliul să vină cu un plan. Uh, diviziunile actuale sunt o problemă pentru că divizile, diviziunile din cadrul uh, Consiliului. Pentru că asta îl face pe Assad să considere că are prieteni puternici și de asemenea și membrii opoziției să creadă la fel și asta îi inspiră și pe unii și pe ceilalți să continue conflictul într-un mod care uh, nu s-ar întâmpla dacă uh, Consiliul de Securitate ar transmite un mesaj unificat. Uh, zvonurile de ieri în legătură cu folosirea armelor chimice, e bine, nu am niciun fel de confirmare a acestora, dar dacă uh, asta s-ar confirma, atunci ar fi o schimbare totală de situație. De asemenea, ne-am concentrat uh, asupra ajutorului umanitar și am colaborat și cu Uniunea Europeană, Ajutorul umanitar în interiorul Siriei și în țările vecine. Sunt foarte preocupat de ce se întâmplă în țările vecine, mai ales în Liban sigur și Iordania și Irak, dar Libanul este principala preocupare. De asemenea, ați spus o întrebare legată de Rusia, care poate fi conectată, poate fi legată de scena mai largă a problemei arctice. Cu Rusia avem două chestiuni importante. Mai întâi, relația de vecinătate a noastră cu Rusia merge bine. Nu avem niciun fel de dispute pe frontiere sau zone economice, colaborăm la pes- pe uh, domeniul pescuitului, avem un regim uh, foarte bun de pescuit și avem în general poziții comune pe acele chestiuni care sunt cele mai importante pentru noi. În același timp vedem un, o tendință negativă clară în interiorul Rusiei, vedem uh, o tendință antidemocratică uh, societatea civilă, mass media independentă și mai departe sunt din ce în ce mai presate. Asta e o tendință clară. Și pentru noi, ca vecin al Rusiei, asta contează foarte mult pentru că o parte a colaborării bilaterale nu se face doar între Oslo și Moscova, ci între uh, comunitățile locale care au contact uh, în zona de nord. Și dacă această uh, zonă de libertate se micșorează, atunci uh, și acest, uh, această colaborare va fi afectată. Și cred că uh, Rusia trebuie privită de aproape și mai ales vecinii trebuie să urmească aproape ce se întâmplă acolo. Întrebările domnului Watson. Mai întâi, am spus într-adevăr că Statele Unite uh, sunt cel mai uh, apropiat aliat al nostru și când spun asta mă gândesc la alianța militară, la NATO. E greu să spui că există un, un aliat mai important decât Statele Unite în acea alianță militară. Da, evident că din, cu Uniunea Europeană avem o cooperare politică și economică mult mai extinsă, deci din acest punct de vedere și dumneavoastră sunteți uh, foarte apropiați. Mi-a plăcut foarte mult ce a spus despre de ce ar trebui să uh, intre Norvegia în Uniunea Europeană. Vă invit să veniți oricând să le spuneți și uh, alegătorilor asta, pentru că eu am folosit aceste argumente la ultimul referendum. referendum. Le-am spus că nu pot vedea niciun fel de tendință politică în Norvegia care ar sugera că uh, să facem o nouă aplicație ar fi uh, foarte înțelept. Pentru că am, uh, ce am face, am negocia, am încheiat negocierile, am face referendum și referendumul n-ar trece. Uh, deci nu spun că nu e acum, nu spun că nu e opțiune deloc, spun că nu e opțiune acum. Trebuie să fiu foarte onest cu, cu noastră și să vă spun că asta e starea de lucruri. Și sigur, a spus domnul Galer. Da, cred că domnul Galer. Dar oricum s-a spus că ne adaptăm fără influ- dar nu avem influență. Sigur, nu avem influența pe care o, o am avea în acest Parlament sau în Consiliu, Sigur că avem totuși un pic de influență, nu e chiar zero influența noastră, dar știm că cea mai bună influență este când vedem că apare o anumită temă și ea este abordată în mod competent și experimentat și în al doilea rând multe din deciziile pe care le luați ar fost aceleași dacă am fi fost și noi acolo, pentru că suntem de acord cu multe dintre ele. Comunitatea economică bă, a modernizat uh, Norvegia. Nu e vorba aici doar de modernizarea comerțului, ci e un proces mai general de modernizare și pentru noi. Iarăși începește întrebarea domnului Watson privind uh, privind programul Kerry. Cred că americanii într-adevăr ne vor uh, presa uh, că, să mergem către o soluție în două state din nou. Da, nu știm cum va funcționa acest lucru. Sigur că suntem de acord cu John Kerry și cu Statele Unite că trebuie o soluție, uh, o soluție a celor două state. Important și întrebarea care se pune este cât de mult putem să-i forțăm ca să accepte această soluție. Eu aș zice că nu e atât în interesul Palestinei cât în interesul Israelului să se îndeplinească această idee a uh, două state. Pentru că alternativa la două state este soluția cu un stat și acel stat va fi dominat de arabi și atunci conducerea israeliană actuală ar trebui ori să accepte că nu e un stat evreu, ceea ce sigur nu se va întâmpla, ori uh, vor spune că arabii sunt un fel de cetățeni de rang 2 și asta nu va fi acceptat de țările occidentale. Așadar, dacă îi întreb pe israelieni, pe conducători, care e scopul vostru pe termen lung, întotdeauna îi spun că uh, Uh, este soluția cu două state. Problema este că soluția cu două state nu este și pe termen scurt uh, scopul lor. Și, sigur, noi încercăm să-i ajutăm să își rezolve problema, dar e o problemă israeliană, palestiniană în principal și ei trebuie să-și o rezolve. Doamna Iacosari și alți uh, membri m-au întrebat în legătură cu zona nordică. Mai întâi, suntem uh, angajați față de ideea de a susține uh, candidatura Uniunii Europene pentru Consiliul Arctic uh, și facem eforturi ca să se întâmple acest lucru. Și cel mai bun argument pe care îl aveți este că o țară atunci când devine observator semnează și uh, acceptă regulile organizației în care intră și confirmarea regulilor de bază pe care le-am dezvoltat în Consiliul Arctic este bun nu doar pentru observatori, ci și pentru membrii permanenți. Deci e în interesul nostru ca orice jucător relevant care vrea să uh, semneze că acceptă regulile, de exemplu acceptarea uh, legislației uh, maritime și a convențiilor maritime, acesta ar fi un lucru foarte bun. Au mai fost și alte întrebări, dar cred că au fost acoperite în, în răspunsurile mele. În ce privește întrebarea domnului Preda privind Islanda? Sigur că Islanda trebuie să decide singură. Dacă ar trebui să dezbatem mai mult sau mai puțin asta în timpul campaniei electorale, nu știu, asta nu e o, o problemă pentru mine. Le doresc mult noroc. Dacă Islanda vrea să adere la Uniunea Europeană. Cred că ăsta e un lucru bun pentru Islanda și nu e un lucru rău pentru noi, pentru că ei vor rămâne încă în EA, pentru că e o țară, e formată atât din țări EA și din EFTA. Sigur, o să fie un pic, o mică schimbare, dar nu una fundamentală pentru noi. Pentru că majoritatea interacțiunilor noastre cu Islanda sunt legate de domeniul uh, ei. Sigur că urmărim cu interes acest lucru, dar nu o să mă exprim dacă ar trebui să aibă o dezbatere mai mare sau mai mică acum. Sigur că înțeleg logica politică a separării chestiunilor. Și poate un ultim uh, răspuns domnului Svensson în ce privește situația din Myanmar sau Birmania, fosta Birmanie. Am fost acolo de trei ori M-am întâlnit uh, cu conducătorii și cu Aung San Suu Kyi. Am uh, primit-o și în Norvegia. Acum câteva săptămâni președintele uh, Hansen a venit și el de asemenea în Norvegia. Fac, ei fac ceea ce trebuie să facă în mod gradual. Deci, practic, este o decizie luată de elită de a uh, evolua de, de la dictatură spre o stare democratică. Uh, provocarea nu este lipsa de voință la vârf, ci să determine nivelul de mijloc, militarii, conducătorii de mijloc să îndeplinească ceea ce trebuie să îndeplinească și trebuie să fie foarte atenți, dar cred că ei devin din ce în ce mai îndrăzneți în acest proces de reformă. Cred că a fost bine că s-a renunțat la uh, vechile sancțiuni și am deschis uh, și când uh, n-am făcut, dacă n-am făcut asta și când spun noi, adică dumneavoastră și Norvegia, dacă n-am făcut asta, atunci încercarea aceasta de democratizare ar fi murit în fașă. Faptul că am îmbrățișat acest proces și l-am susținut a fost important. Deci cred că a fost înțelept să reducem sancțiunile, dar nu trebuie să cedăm acum. Durează doar de 2 ani acest proces, mai au multe de făcut, mai sunt multe conflicte care trebuie aplanate trebuie să creeze o fundație democratică țării și o capacitate administrativă a unui stat modern, dar sunt pe calea cea bună și trebuie să-i susținem activ uh, și facem asta și Uniunea Europeană face asta și cred că uh, deja am uh, vorbit suficient. Mulțumesc, spune președintele, pentru că ați venit și vă mulțumesc și pentru prezentarea excelentă. I, Aș dori să vă reamintesc, spune președintele, că la 12 va veni domnul comisar Fule și vom avea trei puncte de discutat. Bosnia, Turcia și principiul responsabilității uh, de protecție. Așadar, vă să vă rog să nu vă depășiți uh, timpul alocat întrebărilor și intervențiilor. Progress Report on Bosnia and Herzegovina. Raportul de progres privind situația din Bosnia și Herzegovina, a doua examinare a moțiunii. Raportor doamna Doris Pac. Doamna Pac a examinat uh, cu atenție cele 101 amendamente și a căzut de acord uh, asupra 8 compromisuri. Deci luați cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. We have... Da, sunt de acord, am avut vreo sută și ceva de amendamente, dar cred că am reușit să ajungem la niște amendamente de compromis. Le mulțumesc colegilor, raportorii din umbră, care au dorit să coopereze ca să redactăm un document cu amendamentele de compromis care reflectă toate ideile discutate între noi. Trec la german acum. Mai întâi de toate dați-mi voie să spun câteva lucruri pozitive, pentru că, din păcate, în esență, voi spune doar lucruri negative. Mă bucur că am avut uh, alegeri locale care au fost câte cât echitabile, însă, în același timp, problemele de la Mostar persistă, acolo nu au putut fi organizate alegeri, există și probleme la Srebrenica și toate acestea pe viitor trebuie să fie oprite, să fie uh, diminuate. Sunt uh, încântată de faptul că în anul 2012, spre exemplu, au fost uh, promulgate o serie de legi uh, legi importante, cea referitoare la subvenții, cea referitoare la regensământ, însă a promulga legile și apoi a le pune în aplicare sunt două chestii diferite. Uh, deci asta cerem noi, uh, implementarea tuturor legilor promulgate. Acum, uh, dacă trec la descrierea situației din stat, trebuie să recunosc că politicienii nu au voința politică de a pune pe picioare acest stat. Pactul de asociere și stabilitate încă nu este în vigoare, mai există condiții care trebuie uh, îndeplinite și tocmai de aceea statul nu poate să devină candidat la aderare. Înaltul reprezentat nu uh, cel european, ci uh, înaltul reprezentant internațional care a apărut în uh, Bosnia-Herzegovina în anii 90 și a dorit să pună lucrurile în mișcare după acordul de la Dayton a făcut multe lucruri bune până în momentul de față. Prezența sa la fața locului i-a determinat însă, în același timp, pe mulți dintre politicienii locali să nu acționeze uh, Uh, aceștia au uh, ajuns la concluzia că dacă ei nu iau o decizie, atunci în altul reprezentant va lua o decizie. Dar asta nu se poate întâmpla într-o de- democrație și tocmai de aceea e important ca cât mai curând posibil în altul reprezentant să poată părăsi statul. Dar bineînțeles, înainte de toate, politicienii de la fața locului trebuie să fie responsabilizați. Există nesiguranță, blocare uh, la nivelul federației, Avem uh, în uh, Bosnia-Herzegovina o grămadă de autorități care sunt uh, funcționale sau nu sunt funcționale, care își încep activitatea sau nu își și totuși nu își încep activitatea și tocmai de aceea iată că statutul de candidat oferit Bosniei-Herzegovina nu este o opțiune posibilă. Alegerile locale nu au putut avea loc în Mostar și dacă mi amintesc vizita primarului uh, orașului Bremen în Mostar și eforturile sale pentru îmbunătățirea situației, îmi dau seama că toate aceste eforturi nu au dus la nimic, pentru că politicienii de la fața locului nu pot ajunge la un consens. În același timp, cu patru ani în urmă, Curtea pentru Drepturile Omului de la Strasburg le-a cerut politicienilor să pună, să, să clarifice problema minorităților uh, din uh, Bosnia-Herzegovina. Ei bine, lucrurile nu s-au îmbunătățit până în momentul de față și uh, lucrul acesta este absolut imposibil. Mi se pare că uh, politicienii de la fața locului nu au uh, contribuit, și lucrul acesta este adevărat, nu au uh, contribuit la crearea uh, Constituției de la Dayton. Prin urmare, cred că și noi avem partea noastră de vină pentru situația care a izbucnit în Bosnia-Herzegovina. Dar acum e nevoie de acțiuni clare la nivel național. Cerem ca în octombrie să fie organizat recensământul, pentru că dacă lucrul acesta nu se va întâmpla, atunci cu siguranță situația dezastroasă va persista și la următoarele alegeri. De asemenea, cu ajutorul colegilor am subliniat faptul că structura federației, care, repet, nu a fost creată la fața locului, ci a fost preluată de la Washington și de la Dayton, deci cerem ca structura federa- federației să devină una, într-un final, funcțională. Este absolut in- inacceptabil să avem 13 prim-ministri în uh, uh Bosnia-Herzegovina, vreo 150 de miniștri, uh, și asta într-un stat atât de mic și într-o parte a acestui stat în federație. Lucrul acesta nu este posibil, dar noi nu putem face nimic pentru a îndrepta situația. Politicienii de la fața locului trebuie să depună eforturi, noi îi putem ajuta, bineînțeles, dar în același timp noi nu ne putem uh, erija în uh, statutul de lideri ai Bosniei-Herzegovina. S-a încercat asta cu doi ani în urmă și uh, a fost un eșec uh, Uh, complet. Prin urmare, nu vrem să mai repetăm experiența. Am creat și două amendamente orale care cred că sunt foarte importante. Printre altele, trebuie să reducem uh, administrația publică. Aceasta însă trebuie să fie capabilă însă să-și asume responsabilitățile administrative. Problema este corupția endemică din stat, corupție care afectează și elita politică. Corupția, corupția este o temă importantă în Bosnia-Herzegovina și uh, corupția face imposibil uh, dezvoltarea. Este imposibil să se creeze creștere economică, este imposibil, uh, adică companiile nu se pot stabili în Bosnia-Herzegovina, nimic nu merge din pricina tocmai corupției. O altă temă foarte importantă este educația. Suntem încântați de task force-ul uh, creat de către comisie pe această temă a educației. Mie mi se pare foarte important ca și uh, stagiile să fie reglementate astfel încât uh, investitorii străini să beneficieze în Bosnia-Herzegovina uh, de forță de muncă calificată. Suntem încântați de aderarea Bosniei-Herzegovina la procesul de la Bolonia, dar asta nu este suficient. Sunt îngrijorată de faptul că în federație, în școli există segregare. Există două uh, școli uh, separate pentru musulmani și pentru croați. Lucrul acesta este absolut inacceptabil. Este inacceptabil să permitem unui stat să își segregheze uh, elevii de la bun început. Cum s-ar putea ajunge la reconciliere atâta timp cât, iată, uh, elevii de etnii diferite uh, nu ajung, nu învață în aceeași clasă. Dacă nu schimbăm lucrul, lucrurile acestea și OCDE-ul are o vină aici uh, pentru că a permis segregarea, nu vom ajunge niciunde. Uh, problema refugiaților. Mulți refugiați s-au întors, însă lucrurile nu s-au uh, Um, îmbunătățit considerabil. Există în continuare donații care sunt folosite pentru uh, uh, relocalizarea refugiaților, lucru important. Aici am introdus uh, o, un comentariu și vă rog să mă înțelegeți bine. De 23 de ani sunt activă în domeniu, în regiune. Prin urmare, credeți-mă când vă spun următoarele. Trebuie să ne asigurăm că refugiații ajung înapoi în uh, țară și lucrul acesta este foarte important, în special pentru regiunea Posevina. Această regiune este în nordul Republicii Serbska, care în trecut a fost o regiune care a fost uh, în trecut uh, locuită sau în care au locuit um, în special croații. Acum această regiune este absolut goală, chiar dacă este una prosperă sau ar fi una pro prosperă. Din, păc din păcate, croații care doresc să se întoarcă acolo nu mai au posibilitatea societatea, pentru că nu li se oferă nici un fel de, de facilitate publică acolo. Uh, pur și simplu nimeni nu este interesat de situația acestor croați care vor să revină acasă, să, să revină acasă. Însă e important uh, și pentru noi și pentru Republica Srpska ca această regiune să fie repopulată. Trebuie să cerem lucrul acesta toți uh, politicienii din Bosnia-Herzegovina vorbesc despre, da, importanța croaților, dar uh, niciunul dintre politicieni nu îi obligă pe primari să accepte într-adevăr uh, reîntoarcerea croaților. Deci, iată, există încă lucruri de făcut, trebuie să-l, să-i ajutăm, să-l ajutăm pe domnul Dodici și pe toți cei care au voință politică. Acest lucru este în interesul și al Croației, pentru că Croația își dorește ca aceste persoane să se întoarcă la casele lor. Și încă un punct foarte important, din punctul meu de vedere, este următorul Uh, Bosnia-Herzegovina este singurul uh, stat care nu le permite cetățenilor kosovari să intre pe teritoriul uh, său cu documentele emise în Kosovo. Până și Serbia și-a adaptat situația și-a adaptat politica. Lucrul acesta este absolut dramatic pentru că în Bosnia-Herzegovina există foarte, foarte multe familii ale kosovarilor, iar aceste familii se pot reuni doar în state terțe, iar lucrul acesta este inacceptabil. Prin urmare, Bosnia-Herzegovina trebuie să încerce măcar să uh, urmeze modelul Serbiei, să le permite acest, uh, acestor oameni să călătorească pe teritoriul Bosniei-Herzegovina cu documentele pe care le au la dispoziție. Și în final vreau să spun că Bosnia-Herzegovina, pornind de la premisa faptului că uh, Croația va deveni în curând stat membru al Uniunii Europene, trebuie să facă, bineînțeles, multe pentru a facilita uh, trecerile peste graniță, pentru a securitiza uh, granițele și pentru a permite transportul uh, capitalului și de asemenea a mărfurilor din Croația spre alte state ale Uniunii Europene. Deci, iată, mai există foarte, foarte multe de făcut, dar nu trebuie să ne lăsăm descurajați de această situație. Vă mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! raportorii din umbră, doamna Boscurt. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, doar vreau să-i mulțumesc doamnei PAC pentru că am cooperat foarte bine pentru amendamentele de compromis și în numele grupului socialiștilor și democraților vreau să spun că și noi regretăm că nu s-au făcut progrese în ce privește aderarea la Uniunea Europeană și Îndemnăm uh, autoritățile din Bosnia-Herzegovina să-și coordoneze acțiunile și să vorbească cu o singură voce către Uniunea Europeană. Puncte importante pentru noi când se pune problema aderării Croației la Uniunea Europeană, salutăm inițiativele întreprinse de comisie, dar este important Firește, vorbim de Bosnia-Herzegovina, dar trebuie să spunem că de ambele părți ne așteptăm la o abordare constructivă pentru a găsi modalități de a îmbunătăți mecanismul și de a îmbunătăți legăturile pentru ca Bosnia-Herzegovina să-și intensifice eforturile și ambele țări să-și rezolve litigiile. În ce privește recensământul, ne îngrijorează politizarea recensământului. Sperăm că autoritățile vor respecta drepturile minorităților când vor desfășura recensământul. E nevoie de statistici obiective ale populației și ele trebuie văzute ca atare. Uh, Stat salutăm faptul că s-a stabilit data pentru octombrie. Uh, șomajul și tineretul, de asemenea, o problemă importantă pentru Bosnia-Herzegovina îndemnăm autoritățile să se ocupe de problema șomajului, mai ales în rândul tineretului, prin pregătire profesională, prin programe și prin încurajarea spiritului antreprenorial. Mai sunt câteva chestiuni legate de drepturile omului. Toate criteriile trebuie îndeplinite înainte să se închidă uh, acest uh, birou. În ce privește Srebrenița, Cred că există și acolo probleme, dar noi ar trebui să respectăm uh, decizia Comisiei Centrale Electorale, lucru care trebuie să fie foarte clar. Două întrebări pe care doresc să le adresez doamnei Pac. Am văzut pe lista de vot că anumite amendamente nu au fost susținute. Bun, asta e raportorul poate să susțină sau nu, dar unul dintre amendamente era 71, care dă niște statistici despre refugiații uh, din Bosnia-Herzegovina care provin direct din raportul Comisiei Europene. Uh, mă întreb dacă există vreo problemă legată de acest raport de progres al Comisiei, o problemă legată de statisticile, datele statistice. Pentru noi nu, nu înțelegem de ce nu este susținut acest uh, amendament, pentru că e vorba de informații faptice. Pe de alt, altă întrebare, amendamentele, amendamentul 25. Parlamentul European uh, a uh, făcut apel la accelerarea acestui proces de aderare, iar în amendamentul acela Sorim, dorim să, se, să existe un mecanism rapid pentru adoptarea acheiului comunitar, pentru a putea accelera pro, procesul de aderare. Deci e un pic de contradicție între ceea ce solicităm și ce apare și ce este susținut sau ce nu este susținut în document. Aș dori să vă rog să susțineți și acest amendament și să nu mai existe minusul din lista de vot. Acestea sunt observațiile mele. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnul Cacin, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte Provera. Doamna Sara Latford nu este aici, din păcate, și voi spune câteva cuvinte în numele grupului meu și vor vorbi în limba mea maternă. În primul rând, vreau să îi mulțumesc raportoarei, doamna Doris Pac, pentru anii nenumărați eh, de când se ocupă de Balcanii Occidentali și de Bosnia și Herțegovina. Se ocupă eh, de această chestiune de câteva mandate. Și nu e nimeni în Parlamentul European care să se fi ocupat atât de mult, care să fi depus atât de multe eforturi pozitive pentru a se asigura că Bosnia și Herțegovina face pași înainte. Din păcate, reacția nu este suficientă. Situația din Balcanii Occidentali, în general, este diferită. Există troica, Serbia, Kosovo și Montenegru, care face foarte bine, dar și dacă Kosovo a depășit Bosnia și Herțegovina, asta chiar spune ceva. Este un fapt că a șaptea rundă a dialogului dintre prim ministri domnii Daci și Tacin, are chiar loc și a, poate se va înregistra un pas uh, istoric, dar în media, în presa bosniacă, se spune că pe 23 reprezentanții celor uh, primelor șase partide politice din Bosnia-Herzegovina se vor duce la Bruxelles și vor vorbi despre minimum minimorum, adică aplicarea hotărârii din cazul Sedici Vintage. Este o chestiune care ține de drepturile fundamentale ale omului, uh, a, dreptul activ de a candida pentru o funcție aleasă în Bosnia-Herzegovina ceea ce este absolut îngrijorător. Deci grupul meu politic ar dori să repete faptul că Bosnia și Herțegovina trebuie să găsească o soluție în sine, chiar această țară trebuie să găsească soluția. Și, dar nu o să găsească soluția asta multă vreme dacă nu, nu ajutăm. Organizarea unei conferințe speciale despre Bosnia-Herzegovina ar trebui să fie un eveniment important dar dacă nu își uh, reformează Constituția, Bosnia-Herzegovina nu va deveni un stat funcțional. Voi spune acum ceva care îi va îngrijora pe mulți dintre dumneavoastră. Duminică m-am întors din Libia și acolo o se gândesc să folosească Constituția suspendată în 1969 de Gaddafi pentru ca statul să devină funcțional. Deci poate în Bosnia-Herzegovina trebuie să se gândească sau ar trebui să se gândească la folosirea unei Constituții a Republicii Bosnia-Herzegovina uh, în perioada în care făcea parte din Iugoslavia și poate că o, o, o, anumite părți din această Constituție o să permită Bosniei Herzegovinei să devină un stat funcțional. Sigur că lucrurile sunt foarte complicate în ambele entități, mai ales uh, la nivel federativ. Dar costurile unei administrații atât de complicate și nefuncționale sufocă economia bosniacă. Economia bosniacă nu va putea supraviețui. Firește, problema supraviețuirii economice a Bosniei Herțegovinei este o chestiune care are nevoie de un răspuns, deoarece tinerii se întreb dacă merită să mai stea în acea țară sau nu. 90% dintre persoane, conform sondajelor, cred că Bosnia-Herzegovina nu merge în direcția corectă din cauza elitei politice existente. Mulțumesc. Doamna Copa, două minute vă rog. Știu că vă pricepeți foarte bine să respectați timpul alocat. Mulțumesc foarte mult. În primul rând vreau să o felicit pe doamna Doris Pac pentru acest proiect de raport. Vreau să exprim mulțumirea față de o serie de amendamente constructive care au fost înaintate. Știm cu toții că Bosnia-Herzegovina este testul de credibilitate al politicii Uniunii Europene în Balcanii de Vest și este păcat că rămâne în urma altor țări în procesul de integrare. Iar linia critică a raportului este de înțeles, ținând cont de situație. Cred însă că este important să reafirmăm angajamentul clar al Bosniei Herțegovinei față de integrarea europeană, care ar fi în beneficiu întregului popor. Am făcut un, am înaintat un amendament uh, ca să includem o propoziție la începutul uh, raportului și sper că va fi susținut. Este important să susținem această țară care, pentru cei care cred în viitorul european al țării. Și aceasta ar fi soluția pentru multe probleme interne. Trebuie să recunoaștem că problemele acestea sunt accentuate de criza economică. Iată de ce salut decizia recentă a Uniunii Europene de a acorda asistență financiară, 100 de milioane de euro, în momentul în care această țară se confruntă cu o rată foarte mare a șomajului. Trebuie să acordăm toată asistența a eforturilor țării de a încerca să vorbească cu o singură voce în ce privește viitorul european. Construirea unui stat funcțional care să poată să negocieze aderarea la Uniunea Europeană și să-și asume obligațiile de membru uh, astfel justific amendamentul 14, rest, Constituția, reforma Constituției este necesară nu numai la nivel federal, ci și la nivel regional și local. Ideea aceasta nu era foarte clară în forma oficială, în forma inițială a raportului. Acum s-a clarificat și susțin acest lucru. E nevoie de un mecanism de coordonare pe chestiuni europene. Trebuie să avem un singur interlocutor care să vorbească numele statului unitar Bosnia și Herțegovina. Și nu ne putem permite să participăm la disputele interne. E vorba de o societate traumatizată, așa că trebuie să acordăm foarte multă atenție reconcilierii și uh, acestor crime motivate de ură Autoritățile trebuie să condamne asemenea infracțiuni, asemenea incidente și trebuie să se asigure că se fac anchete și că uh, acești făptași sunt pedepsiți. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Feocarus! Mulțumesc, voi vorbi în limba greacă, dacă îmi permiteți. Aș dori și eu să-i mulțumesc doamnei PAC pentru activitatea desfășurată. Vreau să o felicit pentru tot ce știe despre Bosnia și Herțegovina. Aș dori de asemenea să vă informez că am foarte multă experiență. Am lucrat acolo ca doctor voluntar în timpul războiului și sunt foarte conștientă de toate aspectele tragediei vreau să subliniez câteva aspecte din cele spuse de doamna Pac. Această zonă federativă cu o Constituție federativă pe care are o Bosnia, Herțegovina, se bazează pe o diviziune etnică. A fost uh, impusă însă acestui teritoriu de noi, de americani, nu știu de cine. Este foarte clar că a fost impusă, dar nu este funcțională, nu este productivă și nu poate să ajute acest popor să se dezvolte. Pe de altă parte, doamna Pac spunea că noi nu putem contribui la corectarea acestui rău. Vreau să vă spun acest lucru pentru că facem din nou aceeași greșeală, din nou și din nou. Mulțumesc. Dom domnul Weigel. Două minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Firește, vreau și eu, în primul rând, să o felicit și să-i mulțumesc raportoarei Vreau să spun că raportarea cunoaște foarte bine situația și știe cum uh, să se implice emoțional în acest subiect. Bosnia-Herzegovina, în acest moment, poartă povara faptului că, de fapt, comunitatea internațională nu a avut niște intervenții încununate de succes. Este consecința faptului că s-au folosit soluții prestabilite pentru Bosnia-Herzegovina. Asta e o chestiune complicată. Autoritățile bosniace trebuie să găsească acum o nouă Constituție, o Constituție care a fost utilă la un moment dat, dar acum nu mai este utilă. Soluția pentru Bosnia-Herzegovina ar trebui să construiască un stat Bosnia Herțegovina, dar statutul de stat, starea de stat, nu se poate baza pe un sistem administrativ nefuncțional. Vreau de asemenea să accentuez problema creșterii naționalismului și în uh, anumite state vecine, vecini care uh, au uh, minoritate etnică în Bosnia-Herzegovina. Deci naționalismul, dacă naționalismul își face din nou drum în Bosnia-Herzegovina, uh, vor apărea probleme. Trebuie ca opțiunea europeană să fie deschisă pentru Bosnia-Herzegovina, însă cred că trebuie să spunem următorul lucru, pe bună dreptate. Trebuie să fim mai generoși față de toți, toate fostele state iugoslave nu trebuie aici să aplicăm o tactică anume. Am acceptat țări cu probleme grave în Uniunea Europeană. Iar țările din fosta Iugoslavia au și ele probleme, dar dacă le acceptăm mâine, o să rezolvăm multe probleme. Mulțumesc. Domnul Maior, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să-i mulțumesc doamnei PAC Raportul acesta arată că soluția pentru Bosnia și Herțegovina înseamnă recuperarea suveranității și noi punem accent pe această nevoie. A sosit momentul ca apărarea suveranității acestei țări să ajungă în primul plan pentru ca țara asta să-și poată hotărî viitorul în mod liber. Noi am ajuns la concluzia și insistăm asupra acestui aspect că a venit momentul să se pună capăt protectoratului internațional, să se închidă uh, biroul înaltului reprezentant al Națiunilor Unite și reprezentanței Uniunii Europene. Trebuie să înceapă reforma Constituției pentru ca poporul bosniac să-și poată hotărî viitorul fără ingerințe străine și să înceapă reformele legate de Uh, punerea bazelor statului de drept uh, a luptei împotriva corupției, protecției minorităților, luptei împotriva discriminării, apărarea drepturilor femeilor și ale minorilor. Și, bineînțeles, grupul nostru va susține aceste amendamente, dar uh, pentru votul final noi ne vom abține. Noi considerăm că uh, Deocamdată există necesitatea de a renunța la protectoratul internațional și de a lăsa poporul bosniac să-și hotărască singur autodeterminarea. Vă mulțumesc foarte mult. Doamna Iarcovici. Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat cuvântul. Sunt observator croat și aș dori foarte pe scurt să adaug câteva comentarii. În primul rând, Uh, doamna raportoare. Aș dori să vă felicit pentru activitatea foarte bună desfășurată. Este foarte clar că sunteți pe deplin conștientă de cât de complexă este această situație din Bosnia și Bosnia-Herzegovina. După cum știți, guvernul croat este, foarte interesat de cooperarea regională și susține uh, progresele făcute de țările din zonă și reformele întreprinse în sensul integrării europene. Cât privește Bosnia-Herzegovina, Croația are un interes deosebit, nu numai ca bun vecin, dar și datorită faptului că Croații reprezintă unul din cele trei popoare care constituie Bosnia-Herzegovina. Am de făcut câteva comentarii privind uh, aliniatul 17. Se spune acolo în acest uh, aliniat, uh, susțineți dumneavoastră că acest, acest aliniat corespunde în totalitate realității din regiune. Cum spunea doamna Pac, returnarea refugiaților și a persoanelor uh, care s-au mutat pe teritoriul intern este, se desfășoară în ritmul cel mai lent. Și uh, lucrul acesta se datorează în parte revenirii uh, croaților. Conform recensământului populației, comunitatea croată era cea mai mare comunitate uh, din zona respectivă, având peste 130.000 de locuitori. Iar astăzi datele arată că mai puțin de 5% din croații, din refugiații croați s-au întors la casele lor. Așa încât aș dori să vă informez că guvernul croat cooperează îndeaproape cu guvernul bosniac, iar Croația este cel mai mare donator pentru reconstrucția caselor în regiunea respectivă, pentru a putea facilita revenirea uh, acestei populații, cum 75% din 75% uh, din refugiații din Bosnia-Herzegovina trăiesc în Croația. Uh, sper, stimați colegi din această comisie, că veți susține forma inițială a alineatului 17 din raport. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Doamna raportor, doriți să... Vreau să o asir pe doamna Boscurt că nu știu ce s-a întâmplat, dar sunt în favoarea amendamentelor 25 și 17 pe care le-ați menționat. Cred că e pur și simplu o greșeală. Pe de altă parte, vreau să-i spun uh, colegei din Croația care spunea că nu, nu doresc să voteze și că vor ca cei doi reprezentanți să plece. Uh, reprezentantul european este ambasadorul nostru acolo și nu are putere ca, atât de mare ca în altul reprezentant. Deci vă rog să faceți o deosebire între cei doi reprezentanți. Mă bucură să putem scăpa de cel internațional, dar celălalt european trebuie să rămână pentru că ne interesează această țară și trebuie să arătăm că ne interesează. Și apoi vreau să-i rog pe colegi să înțeleagă că vom vota raportul doar în mai. Nu e urgent, nu i-am putut uh, informa mai înainte pe uh, Uh, raportorii din umbră, nu vom vota în aprilie, ci vom vota în mai, în plenară, în plenară, e vorba de vot în plenară, mă scuzați. Vă mulțumesc foarte mult pentru contribuțiile dumneavoastră și cred că suntem cu toții în favoarea Bosniei Herzegovina ca stat unitar. Se Va vota mâine la ora 9, la ora 9 fix. So, the second Progress report on Turkey. Trecem acum la raportul privind uh, progresele înregistrate de Turcia. Este a doua discuție privind uh, moțiunea de rezoluție uh, pe tema raportului pe 2012 privind Turcia. 415 amendamente au fost depuse pe marginea acestei moțiuni de rezoluții. rezoluție. Îi dau imediat cuvântul doamnei raportor, Ria Omen Reuten. 5 minute aveți la dispoziție. Stimați colegi, domnule președinte, vreau să le mulțumesc raportorilor din umbră pentru eforturile depuse, pentru angajamentul de care au dat de dovadă, pentru contribuțiile constructive. Am purtat într-adevăr discuții constructive în ultimele săptămâni și de asemenea discuții intense pe această temă. Vă pot spune că există un consens larg în ceea ce privește conținutul acestei rezoluții. Domnule Preda, vă rog frumos să fiți mai silențios. Vă spuneam uh, în săptămânile trecute că anul 2013 va fi unul esențial pentru relațiile UE-Turcia. Și acum trebuie să ne asigurăm că putem să menținem și de asemenea să dezvoltăm în continuare relațiile noastre bazate pe înțelegere reciprocă și respect reciproc. Cred că de asta avem nevoie în contextul negocierilor. Avem nevoie de asemenea de angajament uh, din partea ambelor părți. În ceea ce privește Turcia, noi subliniem uh, importanța reformării uh, sistemului judiciar și a legislației privind drepturile omului. Această reformă trebuie să ducă neapărat la o, un sistem judiciar absolut imparțial. Acelea, cel de-al treilea pachet privind justiția a fost important, însă reforma trebuie să fie continuată. Acum Parlamentul uh, va trata un al patrulea pachet de reformă și vom vedea deciziile și vom evalua deciziile Parlamentului. Acest al patrulea pachet de reformă va încerca să elimine difere, definițiile extraordinar de largi ale infracțiunilor, ale infracțiunilor care au de-a face cu terorismul uh, și tuturor definițiilor uh, implicate în, uh, conținute de codul penal. Importantul este, importantă este ca găsirea unei uh, soluții cât mai echitabile în ceea ce privește aplicarea legii. Asta se va întâmpla, sperăm, cu cel de-al patrulea pachet de reformă a sistemului judiciar. Uh, deci asta așteptăm noi de la Turcia, dar în același timp suntem conștienți de faptul că și Uniunea Europeană trebuie să sprijine cât poate de mult Turcia în acest proces de reformă. Dacă vorbim despre uh, Um, sistem judiciar și despre drepturile omului, avem neapărat nevoie de standarde cât se poate declar devinite și asta implică deschiderea capitolelor, capitolelor de negociere 23 și 24. Anul acesta este esențial pentru relațiile UE-Turcia. Uh, spun asta și dacă mă, mă uit la nevoia de a rezolva problema curdă, dar mai există și un alt dosar deosebit de important, și anume Constituția turcă. Ambele subiecte au fost tratate în, această, în acest text de rezoluție. În ceea ce privește problema curdă, dialogul care are loc în momentul de față ar putea avea un rezultat absolut istoric și unul benefic Dacă e să ne uităm la procesul constituțional, nu putem decât să salutăm implicarea tuturor partidelor politice în această reformă constituțională. De asemenea, nu putem decât să lăudăm rolul acordat uh, societății civile în cadrul acestor discuții, dar, bine, toate acestea nu sunt suficiente. Reforma constituțională nu merge suficient de rap- rapid și uh, există și amendamente ale colegilor liberali care sublinează tocmai acest uh, lucru. Deci trebuie să facem mai multe pentru a sprijini procesul constituțional. Apoi, în ceea ce privește rolul regional al Turciei. Turcia este un actor regional foarte important, are un rol strategic, de asemenea, în politica externă a Uniunii Europene. Tocmai de aceea, dialogul cu Turcia pe acest domeniu trebuie să fie reîntărit și uh, încurajez Turcia să-și creeze o politică externă bine coordonată cu politica externă a Uniunii Europene. În același timp, Parlamentul uh, european uh, își reexprimă sprijinul acordat uh, uh, Turciei în demersurile întreprinse de acest stat în Siria. De asemenea, nu putem să nu deplângem faptul că Turcia nu a acceptat întâlnirile cu președinția cipriotă a Uniunii Europene. Iată, din păcate, relațiile dintre Turcia și Cipru nu uh, s-au uh, normalizat în ciuda uh, speranțelor pe care le-am avut. Uh, și refuzul Turciei de a pune în aplicare acordul uh, pe tema relațiilor acestora Turcia-Cipru nu poate decât să impedimenteze în continuare reconcilierea între cele două state. Și acum, în încheiere, dați-mi voie să spun că sugestiile colegilor, uh, sugestii exprimate în amendamente, au fost foarte bune. Bine, nu am putut include toate amendamentele în raportul meu, pentru că uh, raportul trebuia să fie unul coerent în fond și la urma urmei. Însă aceste comentarii au fost uh, luate în considerare de către mine, vă asigur. Sper din tot sufletul că rezultatul eforturilor mele este unul suficient de coerent și mă uit în sală și nu-l văd pe domnul Van Dalen. Din păcate, iată, nu e în sală pentru a discuta cu mine motivul pentru care dorește el să pentru care are el această poziție. Poate că nu mai vrea să negocieze cu mine, cine știe. Poate ăsta e adevărul. Cred că a ratat o ocazie foarte importantă. Bine, colegii râd, însă dați, trebuia să spun lucrul acesta așa, în fața tuturor. Vreau să le mulțumesc tuturor și în special colegilor care sunt prezenți. Domnul președinte, 14 oratori pe lista mea. Raportorii din umbră primesc 3 minute fiecare și toți ceilalți au la dispoziție un minut și jumătate. Doamna Flătre președintele delegației. Merci, monsieur président. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, citit rapoartei uh, Oman Ruiten și după numeroase discuții aș vrea să-i mulțumesc pentru eforturile constante pe care le-a făcut ca să găsească compromisuri care să fie acceptabile tuturor formațiunilor politice, s-a ajuns la un text care este în același timp sintetic și complex și echilibrat. Nu e un lucru ușor, pentru că subiectele abordate în acest raport sunt mai degrabă unele delicate și pot uh, foarte ușor să dea loc polemicilor și cred că formulările găsite în diferitele amendamente, fie că e vorba de uh, deschiderea capitolelor de negociere, chestiunea curdă, libertatea de expresie, drepturile minorităților, lupta împotriva discriminării, în special uh, pe bază de orientare sexuală, problemele de mediu, situația femeilor, toate acestea sunt subiecte delicate care sunt abordate, după părerea mea, într-un mod foarte coerent și precis în uh, document. Cred că este important, evident, ca acest text să fie un instrument care să poată fi utilizat în Turcia, dar și în țările noastre, pentru de, de toți cei care vor să facă democrația, să progreseze în Turcia și de toți cei care sunt uh, angajați față de dinamica procesului de negociere între Uniunea Europeană și Turcia. Și în acest raport parlamentar uh, se găsesc argumente pentru a face față tendințelor naționaliste, xenofobe sau autoritare care pot apărea aici sau uh, uh, pe aici pe acolo. în Turcia astăzi ne confruntăm cu un moment politic absolut esențial. Uh, pe de o parte, sigur, e vorba de procesul constituțional uh, și raportul uh, cere o asumare a responsabilității a tuturor forțelor politice ca să dezvolte o cultură a compromisului și să-și dezvolte responsabilitatea responsabilitatea față de procesul de negociere menit să găsească o soluție politică la chestiunea curdă. Aceasta este o chestiune esențială și cred că raportul uh, oferă argumente și susținere tuturor celor care doresc să uh, elimine uh, rămășițele ultranaționaliste și să facă să progreseze democrația în Turcia și mă bucur realmente că s-au găsit aceste formulări și aceste compromisuri în, uh, de către raportor. De asemenea, acest raport apare într-un moment în care în Germania, dar și în Franța, cu ridicarea vetului de luna trecută, ne putem aștepta la o reală relansare. Și închei aici, uh, sunt și unele lucruri care nu mă satisfac, în special chestiunea cipriotă, Cred că Ciprul are astăzi un președinte care a dat dovadă de un curaj excepțional și se confruntă cu o situație absolut uh, excepțională. Ei s-au angajat să asaneze economia, să apere cetățenii și să relanseze procesul de reunificare al insulei și din acest punct de vedere, cred că Parlamentul European trebuie să trimită mesaje uh, puternice de susținere Cred că perspectiva de a avea observatori ai comunității cipriote turce în Parlament este unul dintre acele elemente care să susțină demersul anunțat de noua echipă aflată la putere în Cipru. Adaug de asemenea că reunificarea și termin aici, reunificarea va avea efecte economice absolut considerabile și benefice în situația complicată în care se află insula astăzi. Neposibile. Dragi colegi, nu este posibil să depășiți timpul niciunul dintre noastre, pentru că mai avem un alt punct de discutat și la 12 vine comisarul Fül, Ștefan Füle. Îmi pare rău uh, și detest să, să trebuiască să tai microfonul, pentru că nu e elegant, dar voi fi constrâns să o fac în interesul tuturor. Deci vă rog foarte mult să respectați timpul. Domnul Obiol, trei minute. Sper că nu... Vreau în primul rând să mă refer la prima discuție din această comisie când spuneam atunci că avem un proiect de raport bun, dar din partea mea e vorba de un gest de egoism inteligent, pentru că discrepanțele și acordurile pot fi bine verificate dacă uh, avem un text uh, bun și îl avem. Parlamentul European impulsionat să participăm la negocierile dintre Uniunea Europeană și Turcia. Sunt negocieri care durează de șapte ani, iar efectele sunt contradictorii. Pe de o parte, S-a pierdut susținerea opiniei publice în Turcia, dar pe de altă parte mi se pare că putem să facem un echilibru pozitiv, să vedem care sunt rezultatele acestui proces și s-a menținut linia europeană care trebuie considerată importantă. Obiectivele noastre au fost să încercăm să folosim șansele momentului actual în primul rând, cum se spunea acum câteva momente, există o anumită modificare uh, în ceea ce privește opinia unor guverne ale statelor membre ale Uniunii Europene sunt mai uh, pragmatice, mai concentrate, apoi e vorba de o criză regională, iar statele încearcă să îmbunătățească cooperarea și relațiile cu Turcia și apoi Uh, este o perioadă complicată, dar uh, o perioadă care ne face să nutrim speranțe privind dialogul cu populația curdă. Iată de ce am încercat să ajungem la cele mai, cel mai bun consens posibil și să obținem susținerea Parlamentului pentru această moțiune de rezoluție, gândindu-ne la consecințe consecințele în Turcia și consecințele în Uniunea Europeană. Trebuie să ne gândim și la consecințele opiniilor noastre. Am încercat să obținem susținere pentru agenda pozitivă care să nu înlocuiască procesul de integrare, susținem deschiderea unor noi capitole uh, de negociere, considerăm că e necesar să se facă progrese în ceea ce privește libertatea de expresie și de asociere ca și libertatea presei în Turcia, spunem acest lucru pe față. De asemenea, insistăm asupra separării puterilor, iar sistemul juridic trebuie să fie transparent și imparțial și susținem uh, discuția între Ocalan și guvernul uh, turc pentru a găsi o soluție pașnică pentru a pune capăt violenței. Susținem uh, procesul constituțional deschis. Vreau să o felicit pe raportare. Cred că Uh, a fost o activitate lungă care a dat rezultate foarte bune. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Daf, ai, aveți cuvântul. President, um, thank you very much. Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult. Grupul ALDE susține cu toată puterea această moțiune de rezoluție. Ne pare foarte rău că în anul 2012 Turcia a apărut mai degrabă preocupată de problemele interne și a lăsat undeva pe plan secund eforturile sale de întărirea relațiilor cu Uniunea Europeană în special în această perioadă caracterizată prin criză în Sahel, în Orientul uh, uh, mijlociu, de asemenea, e important ca Turcia să își alinieze politica uh, externă și de securitate politicii europene în același domeniu și, de asemenea, politicii NATO. Este absolut uh, esențial ca premierul Erdogan să fie invitat la ședința din decembrie a Consiliului European, ședință care se va uh, axa tocmai pe politica de externă și de securitate. Acum, în ceea ce privește problema constituțională, Știm că premierul Erdogan dorește să impună un uh, regim prezidențial. Asta ar uh, duce la, ar deveni un impediment mai mult ca sigur uh, la adresa înfloririi democrației pluripartite. Ar duce la distrugerea eforturilor de conciliere inter, între partide și cu siguranță o astfel de soluție n-ar fi una favorabilă pentru rezolvarea problemei curde. În același context, nu putem decât să regretăm tonul din ce în ce mai uh, conservator uh, luat de către partidul AKP. Și de asemenea suntem îngrijorați de lipsa de reacție în ceea ce privește îmbunătățirea relațiilor cu Cipru. Acum e momentul ca Turcia să aibă o atitudine mai prietenoasă vis-a-vis -vis de Cipru. Domnul președinte, vă mulțumesc. Urmează domnul Van Orden, trei minute. Domnul Hagi Gheorghiu, pentru că domnul Van Orden este absent, se pare. Sugiriu Van Orden. Îmi pare rău că nu iau cuvântul după domnul Van Orden. Ce să fac? Trebuie să încerc sau vreau să încep prin a oferi o imagine de ansamblu. Există sau nu o perspectivă europeană pentru Turcia? Haideți să nu ne ascundem, ascundem în fața, în spatele degetului. Haideți să nu ne jucăm cu guvernul și politicienii uh, turci. Există oameni politici europeni care își doresc o aderare a Turciei la Uniunea Europeană și o tendință similară se regăsește și în Turcia. Prin urmare, cei care sprijină într-o manieră activă uh, accesul sau integrarea europeană a Turciei, trebuie să înțeleagă că așa ceva se va întâmpla doar dacă relațiile dintre Turcia și Cipru se vor normaliza. Atâta timp cât uh, relațiile nu se vor fi normalizat, cu siguranță Turcia nu va intra în UE. Cineva vorbea despre observatori din partea comunității uh, cipriote din, uh, din uh, zona ocupată, regiunile ocupate ale Ciprului. Haideți să fim sinceri, vorbim acolo despre uh, despre uh, persoane care au fost strămutate din Turcia în partea de nord a Ciprului și deci a invita observatori de acolo la Parlamentul European înseamnă a invita cetățeni turci, observatori turci aici, nici pe departe cetățeni care să reprezinte interesele uh, turcilor ciprioți. Deci, uh, haideți să fim sinceri cu toții, uh, Uh, iar în ceea ce privește uh, problema constituțională, domnul uh, Erdogan încearcă să își creeze așa, să-și oferă posibilitatea de a deveni președinte al Turciei și nimic mai mult. Domnul Van Orden acum. Vă mulțumesc, domnule președinte, îmi cer scuze pentru că tot intru și ies uh, din sală, însă niște vizitatori din uh, circumscripția mea sunt la Parlamentul European și, prin urmare, trebuie să mă ocup și de, de ei. Dar bine, tema aceasta este, este, este una cel puțin la fel de importantă. Dar mai întâi de toate vreau să o felicit pe doamna raportor, care a făcut treabă excelentă, ca întotdeauna de altfel. Nu suntem întru totul de acord asupra multor aspecte, însă trebuie să recunosc că pe ansamblu raportul este unul bun. Vreau să mă refer la un singur aspect, și anume aspectul cipriot. Mulți vor spune că acest raport nu are nimic de a face cu Cipru, ci uh, se referă la integrarea europeană a Turciei. Bine, dar știm cu toții că rezolvarea problemei uh, cipriote este esențială dacă e ca Turcia să devină vreodată membru al Uniunii Europene. Să fim sinceri. Și mai există un lucru pe care vreau neapărat să-l subliniez. Este vorba despre reprezentarea turcilor ciprioți în acest parlament. Conform tratatelor, toți cetățenii europeni au dreptul să fie reprezentați în Parlamentul European. Uniunea Europeană a promis să aibă, că va avea o legătură și va permite reprezentarea turcilor ciprioți. E clar că nu, nu am transformat această, acest angajament în realitate din diferite motive. E momentul însă să, să ne ținem promisiunile și să discutăm despre această problemă a reprezentării. Bine, mai există și alte probleme, e clar, dar eu vreau să mă acces pe asta uh, astăzi și eu am introdus un amendament, un amendament anume. E vorba despre, cred, amendamentul 317 și sper din tot sufletul că vom reuși să ajungem la un compromis, un compromis care să conțină elementele esențiale ale acestui uh, amendament cred că un astfel de compromis ar fi uh, cu siguranță susținut, nu de susținătorii mei obișnuiți, ci se va bucura de o susținere mai largă uh, în rândul colegilor. Deci, vă rog să vă concentrați asupra acestei opțiuni, în special pe doamna raportor, o rog să-și aplece atenția asupra acestei, acestui posibil compromis. Vă mulțumesc! Domnul Salavracos, trei minute. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ την... Vă mulțumesc. Mai întâi de toate vreau să o felicit pe doamna raportor, care a reușit, uh, în ciuda tuturor acestor probleme foarte, foarte complicate, să creeze un raport echilibrat, un uh, raport aproape complet. Este un raport care identifică problemele guvernamentale din uh, Turcia și problemele legate de structurile locale din Turcia și regionale. Să nu uităm că Turcia este un, ora, un stat mare care mulți ani de zile a avut diferite centre de putere care, iată, încă sunt active, după cum uh, prea bine am văzut în uh, urma unor decizii luate de instanțele superioare din Turcia. Prin urmare, nu pot decât să fiu împotriva propunerii domnului Van Orden. Acest raport își dorește, practic, să creeze un uh, echilibru Vrem să arătăm faptul că Turcia trebuie să fie respectat ca fiind, uh, respectată ca fiind un stat mare și de asemenea vrem să arătăm uh, înțelegerea, să dăm dovadă de înțelegere vis-a-vis -vis de unele dintre aspectele caracteristice uh, regăsite în Turcia. Și asta, tocmai asta face raportul în momentul de față dacă suntem de acord cu propunerea domnului Van Orden vis-a-vis -vis de amendamentul 317, atunci ne distanțăm tocmai de obiectivele noastre. Multă mai uh, rămân de făcut e clar, iar în ceea ce privește amendamentele, dați-mi voie să îi fac o recomandare doamnei raportor. Aș vrea ca în amendamentul de compromis numărul 3 să înlocuiască teza ileg irregular cu illegal. E vorba aici despre migranți. În compromisul numărul 8, uh, problema armenienilor ar putea fi uh, mutată în amendamentul 21 uh, De asemenea, nu pot să, decât să laud menționarea în amendamentele de comp- uh, compromis problema uh, tratatelor internaționale privind uh, transportul maritim. Cerem uh, Turciei și trebuie să o facem să uh, ratifice diferite uh, tratate internaționale pe, a, a, pe această temă și de asemenea trebuie să-i cerem Turciei să nu mai încalce atât de des spațiul aerian grec. Vă mulțumesc. Următorii vor, vorbitori vor avea un minut și jumătate la dispoziție. Doamna Boscurt are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să o felicit în primul și în primul rând pe doamna Omen Reuten, care an de an se ocupă de acest raport deosebit de important. Cred că pe ansamblu efortul dumniei sale este exemplar. În al doilea rând, eu cred că acest raport ar trebui să se axeze doar pe Turcia. Haideți să lăsăm Cipru la o parte, haideți să discutăm meritele și, din potrivă, greșelile comise de Turcia, dacă am atât. În al treilea rând, Într-adevăr, trebuie, după cum spunea doamna raportor, să ne re, să, să refacem eforturi în sensul deschiderii uh, capitolelor de negociere 23-24. Aceste uh, capitole sunt deosebit de importante, iar dacă vrem să avem influența asupra Turciei, atunci cred că am putea să câștigăm mai multe uh, influență uh, prin deschiderea acestor, uh, acestor capitole. Sperăm, de asemenea, că procesul constituțional se va încheia și, de asemenea, procesul de reformă judiciară se va încheia și uh, toate acestea vor da rezult- rezultate bune. Vă mulțumesc. Domnul Sofocleus. Intervenție Intervenție fără microfon. Γίνεται μια προσπάθεια από την εισηγήτρια να εκφράσει κατά τρόπο ισόρο. Raportorul face un efort de a exprima poziția într-un mod echilibrat în ce privește raportul de progres al Turciei. Însă trebuie să spun că sunt uh, în dezacord cu raportorul, uh, în special în legătură cu anumite amendamente legate de uh, încheierea așa numitei izolări a comunității ciprioților turci, problema observatorilor în Parlamentul European, problema comerțului și Comisia pentru persoanele dispărute. Pentru că nu am timp, nu pot să mă refer în detaliu la toate amendamentele cu care uh, sunt în dezacord. Voi respecta timpul, dar aș vrea să subliniez doar problema comerțului, care a fost, uh, comerț care a fost înghețat uh, prin uh, respingerea bazei juridice de către Parlamentul European. Deci nu e posibil și nici înțelept să luăm decizii în uh, Comisia AFET. Uh, problema unor observatori în Parlamentul European Asta nu va face decât să promoveze divizarea Ciprului în continuare Uh, ciprioții uh, turci uh, au dreptul și pot să participe la alegeri și să fie aleși. Deci îi răspund lui domnul, domnului Geoffrey Van Orden, cu, care pare să uite acest lucru. Această așa numită izolare a ciprioților turci nu poate fi legată de implementarea protocolului adițional, care este o cerință independentă uh, pentru a uh, face progrese în negocierile de aderare și nu poate fi legată de alte chestiuni. În legătură cu problema persoanelor dispărute, care continuă să existe, Turcia trebuie să colaboreze constructiv și să permită accesul la toate zonele militare. Și, în fine, înainte de a încheia, aș vrea să repet că Turcia este un partener important pentru Uniunea Europeană cu o condiție să se soluționeze uh, problema Ciprului pe baza rezoluțiilor ONU. Vă mulțumesc foarte mult. Domnul Watson, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și eu uh, raportorului pentru modul în care acest uh, raport a fost administrat. Se pare, domnule președinte, că trebuie să atingem un echilibru pe niște chestiuni extrem de dificile și un echilibru care să reflecte și situațiile diferite eh, care există pe această insulă. Dar nu trebuie să ignorăm eșecul fundamental al Uniunii Europene de a face față problemei relațiilor dintre cele două comunități și am încercat cel puțin, după părerea mea, cu prea puțin succes să transformăm această chestiune într-o problemă pentru Națiunile Unite. Grupul meu va susține uh, amendamentele echilibrate din acest raport, care promovează o atitudine echilibrată. Doamna Teoharus. Mulțumesc, uh, domnul președinte. Colegii mei fac un mare efort să oprească atât unificarea Ciprului cât și accesul Turciei uh, în Uniunea Europeană. Noi vrem să ajutăm Turcia să devină membru Uniunea Europeană, dar când îl ascultăm pe domnul Van Orden și doamna Flört vorbind de reprezentanți ai Republicii uh, Turcia, Ciprului de Nord, asta distruge aceste eforturi. De ce vor acest lucru? Pentru că vor să introducă în Parlamentul European reprezentanții unui alt stat. De ce ar trebui noi să susținem aderarea Turciei atunci? Uh, Ciprul a făcut eforturi, cum am arătat în timpul președinției noastre, să ajutăm Turcia. Am uh, cerut ca ei să fie primiți în PFP uh, și Turcia au refuzat. Turcia are prieteni în acest Parlament care fac eforturi să distrugă orice progres uh, pe care această țară l-a făcut uh, în uh, situația internă. E o mare contradicție între compromisul 18 și compromisul 24. Pe de o parte, Turcia se cere să um, accepte legislația navală internațională și să nu mai hărțuiască companii franceze și americane care fac explorări cercetări și explorare în zona economică exclusivă a Ciprului. Pe de altă parte, se vorbește despre capitolul 15. Nu vedem oare că Turcia interzice accesul Israelului și Ciprului la organizații internaționale? Așadar, ar trebui să implementăm legislația europeană și să o respectăm dacă vrem ca Turcia să facă progrese către aderare. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș vrea să o felicit pe doamna Amen pentru uh, munca sa pe acest raport. Turcia se confruntă cu trei probleme cheie în ce privește aderarea sa. Mai întâi, încălcarea drepturilor omului în interiorul țării și aici e nevoie de uh, reforme. În al doilea rând, chestiunea curdă și în al treilea rând, chestiunea cipriotă. Turcia a făcut o mare greșeală, nu recunoaște un membru al Uniunii Europene și, din nefericire, nu a implementat acest protocol care este o obligație contractuală. Vedem că uh, lobby-ul turcesc promovează o serie de amendamente care uh, pretind că ar încheia izolarea ciprioților turci din acest punct de vedere, observatorii uh, ciprios turci o mare greșeală. Uniunea Europeană n-ar trebui să creeze noi obstacole în calea intrării Turciei în Uniunea Europeană. Dar turcii mai au mult de uh, mers în această direcție și trebuie să-și respecte obligațiile contractuale. De asemenea, am un minut sau un minut și jumătate? Așadar, cred că toate lucrurile pe care le aduce aici lobby-ul pro-turc uh, se duc la același uh, lucru, izolare, legături directe și mai departe, pe când Cipru întotdeauna a dat dovadă că respectă tratatul de la Nisa. Dacă ciprioții turci vor să participe la alegeri, sunt liberi să o facă, ei au dreptul să candideze și pot candida la alegerile europene viitoare dacă doresc acest lucru. Mulțumesc. Uh, am Mulțumesc, domnule președinte. Trei lucruri. Mai întâi vreau să-i mulțumesc raportorului pentru o muncă excelentă. Încă o dată, primul meu punct se referă la problema drepturilor omului. Suntem conștienți că situația drepturilor omului în Turcia este dramatică. Din nefericire, situația nu s-a îmbunătățit recent, rămâne una dintre cele mai uh, periculoase țări Turcia din ce privește libertatea de expresie. Și se face referire la acest lucru atât în uh, text cât și în amendamente. În uh, a doua problemă este problema Ciprului. Ciprul uh, trece printr-un moment foarte dificil în uh, istoria sa. Haideți să nu-l uh, uh împovărăm pe noul președinte al Ciprului și mai mult, pentru că el are deja destule uh, eforturi de făcut ca să țină țara pe linia de plutire, plutire, să nu facem lucrurile și mai dificile pentru uh, dialogul uh, care este menit să înceapă din nou în chestiunea reunificării. În al treilea rând, relațiile greco-turce. Primul ministru grec a vizitat Turcia, dar problemele nu s-au rezolvat. Turcia în continuare amenință drepturile suverane atât ale Greciei cât și ale Ciprului și încă nu ratifică și nu cade de acord să semneze Uh, legislația maritimă internațională. Până când nu se rezolvă acest lucru, problemele vor rămâne. Președintele, mulțumesc foarte mult. Ivi. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Doamna Gianacu, uh, o serie de colegi elene au subliniat deja principalele probleme. Aș vrea să mă concentrez pe două puncte. Mai întâi, amendamentul 55, care se referă la motivele de război, de conflict. Decizia a adunării ciprioților turci, conform cărea dacă Grecia implementează acordurile internaționale, atunci Turcia va, intra, va considera acesta un motiv de război. asta este incredibil, e nemai auzit. Ei nu recunosc un membru al Uniunii Europene și îl amenință cu războiul pe un alt membru al Uniunii. Și continuă să, să încalce suveranitatea ă, țării noastre. Uh, amendamentele noastre au făcut foarte dificilă viața raportoarei. Vreau să o felicit pentru că a fost excelentă în uh, activitatea sa în toți acești ani. Aș dori să-i cer să accepte aceste amendamente. În ce privește reprezentarea ciprioților turci, ei sunt bineveniți aici, dar ei ce vor reprezenta? O țară care nu există, care nu este recunoscută de Uniune? dacă uh, tot uh, încercăm să încălcăm regulile Uniunii Europene, nu vom face decât să îngreunăm și mai mult situația. Ultimul vorbitor, domnul Alois Peterle. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să o felicit pe doamna Omen Rutten pentru acest al șaselea raport de progres uh, v-ați obișnuit deja cu faptul că rapoartele sale sunt realiste și echilibrate. Aș spune că acesta conține în plus și o serie de elemente optimiste. Putem uh, descoperi în acest uh, raport cuvântul uh, salutăm și ne bucurăm mult mai des decât cuvântul, decât formularea regretăm, cum se întâmpla de obicei și eu cred că din partea ambelor uh, tabere e nevoie de un nou angajament. Cred că au apărut noi argumente pentru ca relația UE cu Turcia să fie aprofundată. Mă voi abține să comentez procesul constituțional. Ce este important este că el să continue. De asemenea, este important ca negocierile cu uh, curzii să continue. Am așteptat multă vreme ca acest lucru să se întâmple. În ce privește problema cipriotă, cred că n-ar trebui să fie discutată doar în procesul de aderare. Problema cipriotă trebuie rezolvată indiferent de procesul de aderare, pentru că asta va ușura întreaga chestiune. Sigur, vom menține poziția pe care am susținut-o și până acum în ultimii ani și ar trebui să facem tot ce putem ca să îmbunătățim atmosfera în care să se poată găsi o soluție. De asemenea, mulțumesc raportoarei că a acceptat unul dintre amendamentele mele în ce privește liberalizarea vizelor. Vă mulțumesc. Doamnă Omen Reuten, aveți câteva minute pentru comentarii. Domnule președinte, dați-mi voie să spun din nou că ce am încercat întotdeauna a fost să facem un raport uh, de progres care să fie un document deschis, obiectiv și corect. Și cred că dacă ne uităm la partea de corectitudine, mai întâi trebuie să spun că nu este un raport uh, despre Cipru. Dacă vă uitați la lista mea de vot, veți putea vedea că majoritatea amendamentelor care acoperă care acoperă subiecte specifice uh, legate de relația dintre Turcia și Cipru. Nu vreau ca acestea să fie nu insist ca acestea să fie acceptate, dar dacă vorbim de corectitudine, atunci trebuie să ne uităm și la amendamentele 3, 11, 17 și 19. Și Așa cum am văzut, deja e o mare discuție aici pe ele și cred că ele n-ar trebui acceptate. Ce aș vrea eu să văd este ca să se producă o normalizare în relațiile dintre cele două părți ale Siria, odată cu instalarea noului guvern. Și cred că acesta este scopul pe care trebuie să lucrăm. Din, încă o dată, nu e un raport despre Cipru și spun asta colegului Watson, dacă mă uit la paragraful dedicat energiei, toate lucrurile sunt acoperite, dar vă rog, uh, urmați lista mea de vot pentru că corectitudinea trebuie să izvorască și din partea europeană, dar trebuie să vină și din partea turcă. Dar dacă ne uităm la cazul Ciprului, și acolo e nevoie de corectitudine, de onestitate și nu recomand susținerea amendamentelor 311, 317 și 319 pentru că ar putea afecta uh, evoluțiile pozitive de până acum. Președintele, mulțumesc. Dragi colegi, următorul punct este recomandări către Consiliul privind principiul Națiunilor Unite al responsabilității de a proteja, raportor Francisca Catalina Bradner. Sunteți acolo? Este a doua examinare a recomandării. Avem 137 de amendamente și 18 amendamente de compromis. Vă dau imediat cuvântul pentru a face comentariile necesare. Da, vă mulțumesc. Uh, poate așteptăm încă un minut? Ok, dear colleagues, um, dear colleagues, Dragi colegi, domnule președinte, Așa cum ați spus, e a doua oară când discutăm această chestiune în comisia noastră și am avut uh, foarte multe amendamente, cred că amendamente foarte bune, de altfel, și aș vrea să le mulțumesc raportorilor din umbră pentru contribuția bună și pentru întâlnirea constructivă pe care am avut-o ieri și am avut uh, deja câteva compromisuri, așa cum ați spus. Lista de compromisuri este foarte lungă, dar cred că arată că avem o înțelegere comună a acestei recomandări. De asemenea, aș vrea să mulțumesc din nou raportorului uh, de la Comisia DV, uh, domnul Cashman, pentru avizul său și sugestiile lui vor fi introduse prin intermediul uh, amendamentelor orale și recomandă adoptarea lor în mare parte. Foarte pe scurt, pe substanța textului. Principalul obiectiv uh, al acestei recomandări este să promoveze o clarificare a implicațiilor uh, responsabilității de a proteja în, utiliza, în activitatea externă a Uniunii Europene și de a clarifica ce rol trebuie să joace Uniunea Europeană când e vorba de implementarea acestui principiu al responsabilității de a proteja. Am făcut eforturi pentru a mă asigura că poziția Parlamentului începește chestiunea responsabilității de protecție este reflectată în uh, text dar acest consens european să nu împiedice dezvoltări ulterioare la nivel al Națiunilor Unite, pentru că este o altă zonă în care procesul continuă. Cred că sunt o serie de elemente utile și inovatoare care au fost agrate în amendamentele de compromis. Unul dintre ele este introducerea în raportul anual al înaltului reprezentant a unui capitol privind acțiunile Uniunii Europene în, implement, începește implementarea principiului responsabilității de a proteja. Cred că e mai bine să știm ce face Uniunea Europeană pentru a-și implementa angajamentele. În al doilea rând, eh, să se colaboreze mai bine în eh, cu delegațiile europene în ce privește de detectarea, prevenirea sau acționarea în cazul unor situații care să implice uh, uh, tipuri specifice de crime și violări ale drepturilor omului. Și, în fine, un mandat al înaltului reprezentant pentru drepturile omului să care să includă probleme legate de responsabilitatea de a proteja și introducerea unui punct focal pentru responsabilitatea de a proteja în cadrul serviciului de acțiune externă și, în fine, să se întărească componenta de responsabilitate uh, de a proteja, la fel cum încearcă Națiunile Unite să o facă în acest moment. Sunt două chestiuni deschise și pe care, asupra cărora vreau să vă uh, atrag atenția. Ele au rezultat în urma ședinței de era a raportorilor din umbră. Mai întâi, relația dintre responsabilitatea de a proteja și orice acțiuni cu background uh, uh umanitar. Uh, pentru că e vorba de legislație internațională și legislație internațională umanitară. Aici știu că avem un reprezentant de la ECO uh, cu noi, ar fi interesant să ne spună poziția sa, pentru că uh, activitățile umanitare ar trebui să fie văzute ca un mijloc de implementare a responsabilității de a proteja. Acesta este un concept clar politic și uh, trebuie să rămână distinct, în, așa cum se spune și în recomandări. Dar va fi interesant să ascult uh, din nou comentariile noastre. Al doilea punct, uh, unde am avut unele diferențe la ședința de ieri, se referă la legătura dintre responsabilitatea de a proteja și uh, Tribunalul Penal Internațional. Din nou, aici ar fi interesant să ascultăm pozițiile dumneavoastră. Cred că responsabilitatea de a proteja se referă în special la uh, justiție internațională uh, și cred că amendamentele doamnei Șache sunt uh, utile pentru că introduc uh, în ecuație uh, Curtea Penală Internațională. Așadar, sunt nerăbdătoare să primesc comentariile noastre și vă mulțumesc pentru cooperarea constructivă pe care am avut-o pe această recomandare. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Emilio Menendez del Valle, aveți cuvântul. Președinte, <laughs> de manera că se este posibil și este de dorit ca domnul comisar Füle să fie aici uh, la ora fixată și să ne spună ce are de spurt. Voi folosi foarte puțin timp. În primul rând, vreau să o felicit pe raportoare pentru activitatea domniei sale și vreau să arăt că sunt foarte mulțumit că, în ciuda unor uh, diferențe de opinii, am ajuns la un acord uh, în ceea ce privește amendamentele de compromis. Voi menționa doar câteva lucruri. De acord cu raportoarea, am înaintat două amendamente orale privind două teme care mi se par foarte importante și care sunt uh, aprobate de raportoare. În primul rând, ideea de a propune Parlamentului să propună celor cinci membri ai Consiliului de Securitate să țină cont de posibilă aprobare a unui cod de conduită prin care se limiteze folosirea dreptului de veto. Este una din problemele clasice ale Națiunilor Unite, pe teme cum ar fi genocidul, crimele de război, epurarea etnică și crimele împotriva umanității. Al doilea amendament oral pe care l-am înaintat se referă la întărirea ideii că principiul responsabilității de a proteja se aplică numai pentru cele patru tipuri de chestiuni menționate, crime de război, genocid și așa mai departe. Să nu poată fi folosită această responsabilitate de a proteja ca pretext pentru a pune în practică interese politice, economice sau geostrategice ale statelor care se folosesc de acest principiu, cum ar fi intenția de a schimba regimul politic dintr-o țară anume, în loc să ne ocupăm de principiile fundamentale care țin de responsabilitatea de a proteja. Tema aceasta pe care am propus-o eu, codul de conduită, este legat de problema cu care ne confruntăm acum în Siria. Siria, spre rușirea Europei și a umanității, tocmai pornește exact din folosirea dreptului de veto în Consiliul de Securitate. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Ninski, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, stimați colegi. Foarte pe scurt, uh, voi exprima ce părere are PPU despre acest proiect de raport. În primul rând, vreau să-i mulțumesc raportarei și raportorilor din umbră pentru activitatea constructivă și pentru cooperarea la acest raport. Cred că am ajuns la un compromis bun privind textul care reflectă viziunile grupurilor politice din Parlament. PPU va susține tot raportul. Ca parlamentari am încercat să inițiem o dezbatere privind poziția europeană referitoare la responsabilitatea de a proteja. Este primul pas în acest proces și sper că uh, recomandările noastre să fie aprobate și aplicate în viitor astfel încât Uniunea Europeană să devină lider mondial în privința acestei dezbateri pe tema răspunderii de a proteja. Mulțumesc, doamna Șacle, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Voi fi și eu foarte succintă pentru că vine domnul comisar și uh, grupul, amendamentele mele și ale grupului ALDE au fost preluate, iar uh, raportul întărește rolul Uniunii Europene și clarifică modul în care se poate folosi responsabilitatea de a proteja. Este foarte clar de ce este necesar să fie acest lucru dacă ne gândim la amenințările cu genocidul și crimele împotriva umanității care se petrec în foarte multe locuri din lume. De asemenea, trebuie să vedem care este uh, temeiul juridic uh, solid pentru a depolitiza conceptul de responsabilitate de a proteja. Vreau să accentez un punct uh, care a fost și el accentuat de raportoare. Recent s-au făcut niște confuzii în discuții. Societatea civilă, de exemplu, și alte părți interesate spuneau că utilizarea ca bază în uh, activitatea în dreptul umanitar ar putea să uh, pună, să prezinte un risc pentru activitatea lor. După părerea mea, principiul acesta al responsabilității de a proteja derivă din dreptul umanitar. Deci vreau să subliniez că uh, dreptul umanitar, dreptul războiului, legile războiului, drepturile refugiaților uh, se bazează pe acest principiu și dacă nu e clar pentru toată lumea, cred că trebuie să discutăm mai pe larg care sunt preocupările celor care și-au exprimat aceste temeri. Mulțumesc! Mai dorește cineva să ia cuvântul? Comisia. Comisia? Cu excepția comisiei mai Sunt reprezentanta Comisiei Europene. Mulțumim raportoarei pentru posibilitatea de a comenta acest raport. Motivul care stă la baza acestui principiu, responsabilitatea de a proteja, este binevenit și raportul Parlamentului de asemenea este binevenit pentru că scopul este uh, să-i protejeze pe civil împotriva crimelor internaționale. Vreau să subliniez însă două chestiuni care sunt problematice legate de responsabilitatea de a proteja, mai ales în principiul acțiunilor, din perspectiva acțiunilor umanitare. Trebuie făcută o deosebire între conceptul de responsabilitate de a proteja și dreptul umanitar care sunt uh, instrumentele internaționale, uh, protocolul și Convenția de la Viena. Responsabilitatea de a proteja este un concept care n-a devenit normă internațională, chiar dacă derivă din normele internaționale, inclusiv cele ale dreptului umanitar. În schimb, dreptul umanitar internațional prevede niște obligații juridice aplicabile și acceptate la nivel internațional, iar domeniul de aplicare al obligațiilor de stat în conformitate cu um, dreptul umanitar sunt mai largi decât cele prevăzute de responsabilitatea de a proteja. Deci responsabilitatea de a proteja nu trebuie să se abată de la obligațiile statelor în conformitate cu dreptul umanitar internațional. Trebuie să se facă o deosebire între responsabilitatea de a, acți- de a proteja și principiile care stau la baza dreptului umanitar și acțiunii umanitare internaționale. Uh, acțiunea umanitară internațională nu trebuie văzută doar ca o punere în aplicare responsabilității de a proteja. Trebuie să se facă uh, deosebire între mandatele actorilor umanitari, militari și așa mai departe, trebuie să ne asigurăm că uh, lucrătorii în domeniul umanitar trebuie văzuți în conformitate cu dreptul umanitar internațional și nu trebuie să punem sub semnul riscului accesul beneficiarilor la acțiunile umanitare și la personal, activitatea personalului umanitar. Raportarea are trei minute să comenteze cele spuse. Mulțumesc foarte mult. Nu cred că o să am nevoie de trei minute. Com- mulțumim Comisiei pentru clarificarea uh, aspectelor pe care a făcut-o. Vreau să folosesc această șansă ca să menționez faptul că aș dori să vă invit la un vot pe părți uh, mâine. Este vorba despre amendamentul 133, unde vorbim despre Unite, uh, Națiunile Unite. În ultima parte se pune o problemă, sediu unic, Cred că e o chestiune complicată pentru anumite grupuri sau anumiți membri. Aici o să vă cer un vot pe părți. În felul acesta lucrurile sunt mai puțin complicate pentru majoritatea dintre noi, pentru că cred că ar fi util dacă, Uniunea, dacă Națiunile Unite ar avea uh, același uh, sediu sau un singur sediu cu Consiliul de Securitate, dar Cred de asemenea, în privința celorlalte chestiuni, vom vota pe marginea chestiunilor pe care deja le-am menționat și vreau să subliniez ce a spus doamna Minsky, că este primul pas în acest proces și trebuie văzut ca atare. Vrem ca instituțiile să colaboreze în această privință și să fie mai active și să reînvie această discuție și punerea în aplicare a principiului responsabilității de a proteja. Uh, foarte mult se îndoiesc de acest uh, principiu și revin la idei mai vechi ale dreptului internațional. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, președintele! Stimați colegi, domnul comisar File este pe cale de a sosi și vă reamintesc că vom vota pe marginea rapoartelor discutate astăzi, mâine la ora 9 fix.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 Stimați colegi, urmează prezentarea făcută de domnul uh, comisar Füle privind evoluția politicii europene de vecinătate. Vă mulțumim că ați venit uh, imediat după ce Comisia a adoptat uh, raportul de progres privind politica de vecinătate. Este foarte important pentru politica noastră de pace și stabilitate, iar președintele nostru, domnul Brok și-a exprimat uh, îngrijorările privind evoluția politicii europene de vecinătate, mai ales în Est. Trebuie să vedem cât de eficientă este politica noastră față de aceste rezultate și să ne întrebăm cum putem să uh, ne îmbunătățim influența uh, promovând reforme durabile în aceste țări. Trebuie să vedem cât de eficientă și cât de relevantă este politica noastră și cum am reușit să atingem scopurile pe care le-am uh, acordat împreună. Dar dacă vrem să aplicăm principiul mai mult pentru mai mult în contextul negocierilor pentru noile instrumente financiare externe, am să vă dau cuvântul să ne spuneți ce considerați despre acest subiect. Mulțumesc, îmi face plăcere să fiu aici cu dumneavoastră în uh, la ședința comisiei dumneavoastră. Îmi face plăcere să continuăm discuția privind politica de vecinătate, dar vreau să vă asigur că îmi pun, mi se pun aceste întrebări, nu numai când vin aici, ci mi se pun aceste întrebări în fiecare zi. Și știți că încerc să uh, vin la dumneavoastră cât de des pot. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, mă bucur că vin la dumneavoastră imediat după reuniunea comisiei. Reuniunea comisiei tocmai s-a încheiat și am adoptat uh, rapoartele de anul acesta privind politica europeană de vecinătate. Vă voi prezenta imediat concluziile pe care le-am uh, prezentat în aceste rapoarte. În primul rând, suntem abia la începutul procesului. Este foarte clar că tranziția spre democrație și consolidarea, acolo unde a avut loc uh, tranziția, are nevoie de timp. Ce se întâmplă în Egipt, uh, în Tunisia și în Libia arată că drumul spre democrație nu este nici lin și nici scurt. În al doilea rând, Rapoartele noastre arată că alegerile reprezintă un prim pas uh, în reformă. Este un pas necesar, dar doar un prim pas respectarea drepturilor politice, a drepturilor de asociere, a libertății de expresie și libertatea presei sunt în continuare incomplete. Este foarte important ca procesul de tranziție să ducă la promovarea progreselor în ce privește egalitatea femeilor în societate și în fața legii. Lipsa de independență a sistemului juridic rămâne o problemă importantă în aceste țări, ca și corupția. În al treilea rând, reforma socioeconomică are nevoie de timp pentru a da rezultate. Totuși, lipsa de rezultate în sine amenință să submineze sau să încetinească procesul de democratizare. <clears throat> Vecinii noștri, ci cetățenii din aceste țări așteaptă democrație, dar au nevoie și de locuri de muncă. Și să nu uităm că primăvara arabă a fost provocată de nemulțumirile atât economice cât și politice. În al patrulea rând, respect trebuie să ne menținem angajamentul în vecinătatea noastră, în ciuda dificultăților. Mulți dintre vecini s-au apropiat foarte mult de Uniunea Europeană și pe noi ne interesează foarte mult să existe pace și prosperitate, ca și pe ei de altfel. Sunt convins că avem un cadru politic uh, corect, potrivit, dar trebuie să ne concentrăm pe aplicarea ofertei noastre și să uh, comunicăm populației în aceste țări partenere bine, astfel încât să ei să înțeleagă despre ce este vorba în oferta europeană. Distinși membri ai Parlamentului European. Diferențele consider, continuă să existe, însă trebuie să continuăm să activăm și să ajungem și la rezultate în ceea ce privește reformele. Trebuie să reacționăm la diversele direcții și ritmuri ale reformei și să facem diferențe între parteneri. Pentru că uh, trebuie să avem în vedere principiul mai mult pentru mai mult. Uniunea Europeană funcționează în momentul în care există voință și un parteneriat mai, mai important cu societatea civilă are un rol important și va rămâne un element important politic. Noi uh, ne-am onorat angajamentele, iar toate părțile implicate, parlamentele, societățile civile, uh, comunitățile de afaceri au recunoscut acest lucru. Eurobarometru a arătat acest lucru arătat faptul că popoarele din vecinătatea estică și sudică au observat că drepturile omului, au notat că drepturile omului și solidaritatea sunt caracteristicile care cel mai bine reprezintă Uniunea Europeană. Cred că este și rezultatul angajării noastre continue în zonă. Vrem să ne asigurăm că obiectivele reformei a agreate cu țările partenere reflectă preocupările acelor societăți și aspirațiile acelor societăți. Și de aici și angajamentul Parlamentului European cu parlamentele din țările partenere care joacă un rol uh, foarte important, în Georgia, de exemplu acolo după evenimentele, după transferul democratic al puterii din octombrie anul trecut, s-a ajuns Uh, la o coabitare constructive, are loc un dialog între minoritatea și majoritatea din Parlamentul georgian, s-au făcut pași practici pentru a remedia tensiunile electorale în ceea ce privește chestiunile legate de justiție, ceea ce merită o încurajare foarte puternică instrumentul european pentru democrație va juca un rol foarte important pentru că susține forțele pașnice care acționează în sensul schimbărilor democratice, susține actorii schimbării în vecinătatea noastră, mai ales acolo unde se confruntă cu problemă în ceea ce privește accesarea fondurilor europene. Distinși membri ai Parlamentului, să revin acum la negocierile Uh, privind acordurile de asociere, mai ales în ceea ce privește zona comercială liberă profundă. Avem negocieri cu Moldova, Georgia și Armenia. Negocieri privind acorduri de asociere în continuare cu Azerbaijan. De asemenea, am reușit să încheiem negocierile privind acordul de asociere cu Ucraina. Dar înainte de a-l semna, trebuie să vedem acțiuni hotărâte și progrese tangibile în ceea ce privește reforma, ca și în ceea ce privește preocupările referitoare la justiția selectivă și la problemele electorale. Sperăm că summitul de la Vilnius al parteneriatului estic din noiembrie va fi o piatră de cotitură care îi va aduce pe partenerii estici mai aproape de integrarea economică și asocierea cu noi. În ce privește Sudul, am început negocieri pentru un asemenea acord uh, cu Maroc acum câteva săptămâni. Sperăm să putem începe negocierile cu Tunisia și într-un viitor nu prea îndrepărtat să continuăm procesul de pregătire cu Iordania. Vom continua să îmbunătățim mobilitatea persoanelor. Moldova, de exemplu, a făcut pași puternici înainte în ceea ce privește aplicarea uh, acțiunii, planului de acțiuni privind liberalizarea vizelor a trecut la a doua fază și am început să discutăm liberalizarea vizelor cu Georgia. Negocierile privind parteneriatul de mobilitate au fost încheiate cu Maroco și am făcut progrese cu Tunisia. Există un dialog privind migrarea și mobilitatea cu Iordania, Susținem de asemenea mobilitatea studenților, cercetătorilor, universitarilor și a tinerilor prin programe cum ar fi Tempus și Erasmus Mundus și uh, Tineretul în Acțiune. Sunt chestiuni foarte delicate unde trebuie să se facă progrese, nu numai pentru că reacționează la așteptările cheie ale vecinilor noștri, dar mobilitatea persoanelor, libertatea de mișcare a persoanelor duce la libera mișcare a valorilor și ideilor. Mă voi concentra mult mai mult pe acest aspect al cooperării noastre în viitorul apropiat. Susținerea financiară a, report, a reformelor din țările partenere. Am continuat să folosim toate instrumentele aflate la dispoziția noastră. Programe numite Spring și EPIC și fondurile lor care au fost alocate celor care au fost mai meritoși și au făcut eforturi mai multe în ceea ce privește reforma democratică și respectul drepturilor, respectarea drepturilor omului. S-a adoptat a doua etapă a facilității pentru, soci- pentru societatea civilă, e vorba de 45 de milioane de euro. Ați observat probabil că Pachetul de rapoarte în acest an este publicat cu două luni mai devreme decât anul trecut, ceea ce ne permite să evaluăm rapoartele de progres mai bine și să ne gândim mai bine cum facem programarea financiară uh, pentru parteneri în conformitate cu principiul mai mult pentru mai mult. Am continuat să promovăm cooperarea regională uh, atât în est cât și în sud. În sud, mai ales, Uniunea Europeană uh, a încercat să direcționeze pe o uh, direcție nouă. Noi uh, am preluat președinția cooperării mediteraniene și încercăm împreună cu Magrebul să comunicăm și să vedem ce s-a întâmplat din decembrie anul trecut mai ales în reuniunile 5 plus 5. Stimați membri ai Parlamentului European, politica europeană de vecinătate este un exemplu foarte bun care arată că o abordare cumprinzătoare poate fi folosită pentru a duce la acțiuni coerente care să implice toți actorii europeni, instituțiile Uniunii Europene, statele membre ale Uniunii Europene și instituțiile financiare politica europeană de vecinătate nu ar aduce soluții rapide, ci este cea mai uh, flexibilă și cea mai cuprinzătoare politică care susține partenerii din vecinătate în anii viitori. Astăzi, mai mult decât oricând, creșterea economică înceată și gradul mare de șomaj, inegalitățile persistente, problemele de mediu în creștere și declinul indicatorilor socioeconomici susțin cu mai multă tărie reformele care stau la baza politicii europene de vecinătate. Țările din parteneriatul estic au nevoie de sprijinul nostru pentru a-și fi pe măsura angajamentelor și sunt convins că au, merită un viitor ambițios. Vorbesc aici de cel mai puternic instrument de politică externă al Uniunii Europene, care este expresia puterii sale transformatoare. Perspectiva unei țări de a adera conform articolului 49 uh, din Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene dacă respectă principiile de uh, democrație, libertate și respect al statului de drept. În Sud, oferim integrarea în zona extinsă economică europeană. Va fi firește un, o uh, perspectivă treptată, dar în final partenerii noștri se vor bucura de beneficiile integrării în piața unică vastă a Uniunii Europene firește trebuie să accepte valorile și principiilor pe care se bazează piața unică. În acest context sperăm să continue tranziția democratică în Sud și noi vom continua să susținem această tranziție. Uh, apreciez rolul dumneavoastră crescând în ce privește această politică. Democrația este esența acestui, acestei politici iar Parlamentul împreună cu societatea civilă trebuie să fie forțele motrice ale reformei democratice. Stimați membri ai Parlamentului, aș vrea să accentuez în concluzie ideea că Uniunea Europeană și relațiile sale cu fiecare dintre parteneri uh, reprezintă un element unic. Trebuie să facem diferențe în reacțiile noastre politice uh, în funcție de evoluțiile, ambițiile și nevoile partenerilor noștri. Politica de vecinătate este cadrul în care putem reacționa la aspirațiile uh, partenerilor noștri privind relațiile lor cu Uniunea Europeană. Cum spuneam la început, Uniunea Europeană trebuie să rămână angajată în vecinătatea noastră, cu atât mai mult în timp, în viitor și voi spune că uh, mă, mai voi bucura în continuare uh, de susținerea și inspirația Parlamentului pentru ca eforturile noastre să fie încununate de succes. Mulțumesc! Colleghi, per il dibattito ai coordinatori. Stimați colegi, Acum avem, uh, trecem la partea de întrebări și răspunsuri. Coordonatorii au două minute la dispoziție, toți ceilalți un minut. De ce? Pentru că serviciile de interpretare ne stau la dispoziție până la 12.30 și uh, Trebuie să ne grăbim. Domnul Salafranca. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumim, domnule comisar, că ați venit atât de repede la noi. Ați venit, practic, uh, exact în momentul în care documentul Comisiei și al uh, Serviciului European de Acțiune Externă a ajuns la noi și asta înseamnă că noi cooperăm foarte bine cu dumneavoastră. Voi, uh, mă voi referi la ultimele dumneavoastră cuvinte și anume că uh, politica europeană de vecinătate s-a adaptat la realitate aceasta trebuie să fie un instrument care să se adapteze la necesitățile fiecarei țări și la împrejurările din fiecare țară care sunt asociate cu noi. Cum spuneați, se acordă mijloace financiare foarte importante în momente în care statele noastre trec printr-o criză financiară și în momentul în care apar uh, noi instrumente, cum ar fi instrumentul uh, financiar pentru dotarea europeană. Dumneavoastră aveți contacte cu societatea civilă și există o, o concepție care pornește de la principiul mai mult pentru mai mult și vreau să mă refer la două aspecte legate de cele două aspecte ale acestei politici. Dimensiunea septentrională, aș dori să știu în acordul de asociere cu Ucrania ce, ce care sunt modificările în ce privește sistemul justiției și codul penal pentru a evita situații cum a fost cel al Iuliei Timoșenko și altele. În ceea ce privește Georgia, domnule președinte, ne îngrijorează incidentele din această țară, greutățile în privința coabitării, represaliile suferite de unii din membrii ai Partidului Președințelui și aplicarea justiției selective. Put, dacă puteți să ne spuneți uh, mai pe larg. Dimensiunea meridională, ați vorbit despre lansarea acestui acord cu țările uh, Maroc, uh, Tunisia și Iordania și închei, domnule președinte, uh, Egiptul, ținând cont de faptul că deocamdată s-a suspendat legea electorală, a fost suspendată de Tribunalul Constituțional. Ce părere aveți despre această situație? Mulțumesc! Grazie, Madame Neitz. Doamna Neitz. Domnule președinte, Vă mulțumesc, domnule comisar, vă mulțumesc de asemenea pentru faptul că veniți în fața noastră atât de des. Apreciem această, acest angajament, angajament al dumneavoastră. Domnule comisar, acest program, raport de privind profe, progresele vine într-un moment de turnură pentru Uniunea Europeană în sine. decizii luate de curând de zona, de grupul euro și mai apoi schimbate sau, mă rog, nu puse în aplicare corect, nu fac altceva decât să slăbească încrederea în Uniunea Europeană și uh, instituțiile europene. Prin urmare, îmi imaginez că și relația dintre UE și statele din, uh, nordul, din sudul Mediteranei, respectiv din estul Europei, devin din ce în ce mai tensionate. Dacă e să, lua, să iau exemplul Marocului, eu fac parte din uh, grupul prietenilor europeni ai Marocului, dar uh, am spus de nenumărate ori că prietenia nu exclude nici pe departe critica. Prin urmare, nu pot decât să uh, critic decizia luată de autoritățile marocane cu câteva săptămâni în urmă în ceea ce privește neprimirea pe teritoriul marocan al uh, unui număr de patru colegi de-ai noștri. Nu, neapărat, nu sunt neapărat de acord cu respectivii colegi, cu părerile lor, însă consider că au dreptul să se apere și au dreptul să intre în, uh, în Maroc și să-și spună cuvântul. Acesta fiind spuse, cred că e clar care sunt problemele care ar putea apărea pe parcursul, în momentul în care intrăm într-o relație din asta cuprinzătoare și complexă. Bine, nu-mi doresc nici pe departe ca negocierile să se uh, încheie, dar consider că trebuie să fim conștienți de la bun început de problemele care ar putea apărea pe parcurs. Mulțumesc! Domnul Panțării, numele socialiștilor și democraților. Vă mulțumesc. Domnule comisar, știți bine că această comisie a recunoscut întotdeauna voința politică și a apreciat voința politică iar dumneavoastră ați dat întotdeauna dovadă de voință politică, prin urmare nu putem decât să vă lăudăm. Cu toate acestea, nu ne putem aștepta, sau bineînțeles că nu ne putem aștepta ca problemele legate de politica de vecinătate să fie rezolvate de azi pe mâine. Uh, Însă, cu toate acestea, avem nevoie de un bilanț de sănătate, între ghilimele, pentru această politică de uh, vecinătate. Și, în același timp, trebuie să înțelegem că această politică de vecinătate are nevoie și merită să primească o nouă dinamică. Dați-mi voie să fac doar câteva comentarii legate de provocările cu care ne confruntăm, cel puțin din punctul meu de vedere, în acest domeniu al uh, politicii de vecinătate. Această politică nu ar trebui să rămână o ramură a politicii externe a Uniunii Europene, ci ar trebui să fie un instrument de sine stătător, o politică de sine stătătoare. Această, aceste instrumente funcționează bine atâta timp cât cei care se ocupă de ele știu prea bine că nu depind de nimeni și uh, că pot să facă ceea ce e bine pentru domeniul de care sunt uh, responsabili. În același timp însă sunt conștient de legăturile existente între politica externă și politica de vecinătate, dar eu cred că autonomia acestei politici de vecinătate ar trebui să fie sporită. Asta în primul rând. În al doilea rând, mă gândesc la diferitele tentative legislative ale Parlamentului European care nu au fost luate în considerare de către celelalte instituții europene. Prin urmare, eu consider că politica europeană de, vice, de vecinătate merită o mai mare, un mai mare grad de legitimitate și această legitimitate este garantată de implicarea Parlamentului European în luarea deciziilor. În al treilea rând, e greu să se creeze o legătură între procesul de integrare și politica de vecinătate. Parlamentele, societățile civile au fiecare în parte misiunile lor și, prin urmare, trebuie să primească dreptul de a, a face tot ceea ce trebuie să facă. Doamna Lunacek, domnule comisar Fule, vă mulțumesc pentru bunăvoința de care dați dovadă, uh, bunăvoința de a discuta cu noi imediat ce publicați un nou raport. Eu mă voi concentra asupra Caucazului de Sud în intervenția mea. În general, sunt de acord când spuneți că, cu dumneavoastră când spuneți că avem nevoie de democrație și creștere economică, dezvoltare economică în aceste state. E drept. Însă nu trebuie să uităm rolul femeilor care trebuie să fie îmbunătățit în toate aceste state. Trebuie să fie combătută violența și uh, sporită reprezentarea femeilor în mediile politice. În raportul dumneavoastră Vă referiți la Georgia. De curând am avut o întâlnire interna- interparlamentară cu Georgia. Din păcate n-am reușit să pregătim o rezoluție pe această temă, însă eu cred că situația din Georgia este bine reflectată în raportul dumneavoastră. Faceți, subliniați atât aspectele pozitive cât și multele aspecte negative ale situației din Georgia. E important să spunem lucrurilor pe nume. În ceea ce privește Azerbaijanul, de curând v-am trimis, cred, o scrisoare trimisă de mine și de domnul Schulz, președintelui uh, Azerbaijanului, precum și Parlamentului din Azerbaijan, precum și uh, grupului Euronest. Această scrisoare a noastră se referea la drepturile omului. Situația drepturilor omului în Azerbaijan se înrăutățește. Avem nu doar jurnaliști care, sunt, uh, care au fost deținuți, ci avem și activiști uh, care au fost uh, deținuți și, de asemenea, voluntari europeni care lucrau la pregătirea alegerilor acolo. Și aceștia, până și aceștia au fost arestați. Iată o încălcare flagrantă, flagrantă a drepturilor omului. În raportul dumneavoastră, în ceea ce privește Azerbaijanul, menționați toate punctele importante, dar eu cred că sunteți prea diplomat. Ar fi bine să fim mai duri în limbajul folosit. Cum credeți că ați putea critica Azerbaijanul într-o manieră mai eficientă. Știm că Azerbaijanul nu are nevoie de bani europeni, au suficiente resurse, resurse de care de altfel suntem noi dependenți. Prin urmare, cum îi putem determina pe azeri să înfăptuiască acele reforme atât de necesare și de asemenea de, de fundamentale, precum uh, uh reforma sau libertatea, acordarea libertatei de expresie, etc., etc. Cum putem să-i obligăm să ne asculte? Domnul Cabrnoc. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, sunt încântat că vă pot saluta în Comisia AFET, deși eu nu sunt membru al Comisiei AFET. Am impresia, așa comparând uh, experiența avută de alte comisii ale Parlamentului European cu alți comisari, că mm, Comisia AFET are o relație tare, tare bună cu dumneavoastră. Dar haideți să mă concentrez asupra lucrurilor esențiale. În ceea ce privește Azerbaijanul, eu cred că trebuie să facem mai multe uh, mai multe eforturi. În ceea ce privește Georgia, am aflat sau există multe informații care ne arată că există mari, mari tensiuni în rândul partidelor politice de acolo. Prin urmare, eu cred că trebuie să îmbunătățim, să ajutăm la îmbunătățirea co- comunicării între partidele, uh, diferitele partide de acolo. Trebuie să prevenim uh, distanțarea Georgiei de Uniunea Europeană. Domnul președinte. Dați-mi voie să pun uh, și eu o întrebare. Care este părerea dumneavoastră cu privire la situația din uh, Nagorno-Karabakh? Acolo există tot mai multe tensiuni iar aceste tensiuni afectează nu doar regiunea în sine, ci, bineînțeles, și Armenia, uh, afectează Armenia, Armenia și Azerbaijanul, iar toate aceste regiuni nu, sau toate aceste uh, tensiuni nu ajută statele din Caucazul de Sud uh, în vocația lor cel puțin la nivel declarativ, e, europeană. Prin urmare, iată, toate aceste conflicte de graniță trebuie să fie rezolvate. Dar oare Uniunea Europeană poate contribui la, la rezolvarea acestor conflicte? Domnul Lize, acum. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. De data asta nu voi uh, vorbi despre Georgia. Părerea mea este cunoscută comisiei, părerea mea pesimistă legate de Georgia, mă voi concentra asupra unui alt aspect. Trebuie să ne concentrăm asupra statelor care fac obiectul parteneriatului estic. Cred că există câteva probleme acolo. Care sunt planurile Uniunii Europene, planurile concrete pentru acele state care deja încep să devină din ce în ce mai uh, reticente? Uh, la propunerilor europene. În aliniatul 49 a raportului presupun, înțeleg că solicitați o formulare mai clară a ambițiilor europene în Est. Sunt de acord cu dumneavoastră. Avem și acel instrument pentru democrație, dar să nu uităm că acest instrument uh, nu prea uh, poate da roade în momentul de față pentru că nu beneficiază de fonduri. Uh, Poate că ar trebui să milităm pentru îmbunătățirea finanțării acestui uh, instrument mai întâi de toate. Vă mulțumesc, domnul Sievici. Un minut. Eu vă mulțumesc. Bineînțeles, trebuie să fim uh, realiști atunci când vorbim despre parteneriatul estic și avem vești bune și vești proaste când vine vorba de vecinii din Est. Veștile bune sunt uh, mobilitatea s-a îmbunătățit, iată, din fericire, dar mai există și alte vești uh, tare, tare proaste. Vreau să vă întreb uh, ce se va ce se va întâmpla cu acea propunere legată de stabilirea unor standarde pentru eforturile demarate de către state, uh, standarde care ar putea permite mai ușor evaluarea progreselor înregistrate în uh, realitate. Vă mulțumim, domnul Galler. Vă mulțumesc, mă voi referi la Siria și Iordania. Vorbeați despre instrumentul pentru democrație, despre fondul pentru democrație. Eu vreau să menționez și instrumentul pentru democrație și drepturile omului. În acest context, vreau să vă întreb, întreb dacă putem face ceva pentru a ajuta într-o manieră activă uh, nu neapărat uh, militanții din Siria, ci activiștii, cei care luptă într-o, așa, pe cale pașnică pentru îmbunătățirea situației. Îi putem ajuta sau nu? Mai apoi, Iordania. Iordania a fost inundată de refugiați. Numărul mare de refugiați generează costuri suplimentare pe care guvernul iordanian este obligat să le acopere. Și tocmai de aceea vreau să vă întreb dacă nu ar trebui poate să ajutăm uh, Uh, Iordania, să oferim ajutoare bugetare Iordaniei pentru a face, a putea, pentru ca statul să poată face față tuturor acestor noi provocări financiare cu care se confruntă. Vă mulțumesc! Doamna Boscurt. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar Füle. Sunt complet de acord cu dumneavoastră că drepturile fundamentale și solidaritatea sunt pe primul loc. Am două întrebări legate de situația în Africa de Nord. Ați spus că procesul constituțional reprezintă un, doar un pas, dar e un pas în țări ca Egiptul, de exemplu, în care femeile nu sunt uh, incluse în dreptul omului și nici nu prea sunt pe ordinea de zi, bărbații pe primul loc. Îmi dau seama și mă tem că oportunitatea se fereastra de oportunitate se cam închide, pentru că dacă nu vom reuși de la început să includem problema femeilor, după aceea asta va avea consecințe foarte grave mai târziu. Deci, întrebarea mea este, uh, acele femei care se opun dictaturii și care văd că drepturile lor sunt uh, și mai puține decât uh, erau pe vremea dictaturii. Ce facem aici? Și în al doilea, a doua întrebare legată de susținerea financiară. Când Uniunea Europeană ajută societatea civilă, există reguli, de exemplu, că aceste organizații trebuie create pentru o serie de ani. Într-o țară ca Libia nici n-a existat niciun fel de societate civilă sau organizațiile femeilor. Cum putem să-i ajutăm? Pentru că Acum ele uh, nu se încadrează în uh, regulile Uniunii Europene privind susținerea și trebuie neapărat să găsim o soluție. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Schulz. Dank für die enge Kommunikation. Și eu mulțumesc pentru comunicarea strânsă pe care o aveți cu comisia noastră. Ați dat dovadă de un de mare angajament de mare angajament în demersurile noastre de aducere mai aproape a statelor din parteneriatul uh, estic, mai aproape de Uniunea Europeană, bineînțeles. Însă, cu toate astea, bilanțul nu este neapărat unul pozitiv. În special, Ucraina, care aplică un sistem judiciar uh, foarte ciudat și în contextul acesta nu putem decât să menționăm cazul Timoșenko sau alte cazuri mult mai uh, recente. Și mai există un caz adus uh, pe tapet de către Ucraina. Ucraina repro- reproșează Uniunii Europene că face prea puține pentru a îmbunătăți infrastructura de transport a gazelor naturale și prea puține în uh, ceea ce privește uh, negocierea prețurilor la resursele naturale cu Rusia. Mai apoi, uh, dacă e să trecem de Ucraina, nu putem să nu ne oprim la Belarus. Belarusul uh, nu are niciun fel de legătură cu Uniunea Europeană până în momentul de față. Cum veți uh, obliga Belarusul să elibereze măcar deținuții politici? Mulțumim, doamna Gianacu. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru această informare aprofundată în legătură cu politica de vecinătate. Domnule comisar, întrebarea mea este următoarea. Cum vă coordonați cu politicile serviciile de acțiune externă al Uniunii Europene și cu un altul reprezentant pentru politică externă? Aveți o suprapunere sau ați găsit un mod de a proceda ca toată lumea să beneficieze. Mulțumesc, doamna Andrichene. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Tocmai am uh, încheiat o ședință a Comisiei uh, Adunării Parlamentare Euronest și uh, colegii din Moldova, Armenia, Azerbaijan așteptau evaluarea dumneavoastră în legătură cu progresele care s-au realizat în aceste țări. Parteneriatul înseamnă o relație, dar e nevoie de doi oameni ca să danseze tango, domnul, domnule comisar, și e dificil să dansăm cu partenerii noștri din Est. Uh, motivul nu este neapărat în parteneriatul estic, pe partea lor, așadar. Uh, dorința mea este să să semnăm un acord de asociere cu Ucraina. Uniunea Europeană uh, va semna acorduri cu Armenia, Georgia, Moldova. Care sunt obstacolele? Care sunt cele mai importante lucruri care trebuie făcute înainte ca acest lucru să se întâmple? Mulțumesc. Milan Mon, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, domnule comisar, pentru prezența dumneavoastră. Mă voi referi la dimensiunea mediteraneană, la dimensiunea sudică. Primul rând, nevoia de a fi prezenți, de a susține procesele de schimbare. Europa nu are altă soluție pentru că ei pot să aibă alte modele, există mai multe modele, așa că noi trebuie să ne facem prezența simțită, să-i ajutăm și să-i stimulăm. Mesajul este consens, consens, dialog și consens. De aceea vreau să știu dacă e posibil să vă mențineți uh, atitudinea față de alegerile din Egipt și anume forța laică. Maroc uh, este o, o țară care s-a înscris pe calea reformei, nu traumatică, ci reform, prin re, o reformă liniștită. Vreau să vă pun o întrebare, o chestie concretă ce se întâmplă cu acordul privind liberalizarea serviciilor. A intrat în, uh, în vigoare acordul privind liberalizarea Uh, produselor din agricultură și piscuit, dar ce se întâmplă cu cel din domeniul serviciilor, care de vreo 5-6 ani durează? Mulțumesc! Last speaker. Ultimul vorbitor, domnul Kreitz Deffler. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să vă mulțumesc, uh, domnule comisar, pentru prezentarea noastră. Mai pun întrebări suplimentare pentru că altfel o să rămâneți aici până de seară, dar cred că este important ca noi, ca și Comisie Parlamentară sau Parlament, să subliniem tipul de sarcini pe care noi să le faceți în uh, politicile de parteneriat și să ne asigurăm că aceasta cat opiniei publice. Uh, politica de vecinătate este importantă, desigur, uh, dar nu există o concentrare noastre. Avem o rezoluție adoptată în plenară susțin activitatea noastră, în special pentru politica de vecinătate europeană și cred că trebuie să ne asigurăm că asta e foarte clar pentru vecinul și deci e mai degrabă o pledoarie, nu o întrebare. Președintele, nu mai sunt întrebări. Vă rog să răspundeți, domnule comisar. Aveți suficient timp. 1 p.m. Aveți timp până la ora 1. Thank you very much. Actually, it's much more time, I mean, than uh, uh, uh they've given me last time. It, it, it's a personal... <laughs> It's a... Oricum, mai mult timp decât mi-ați dat ultima dată. Data trecută mi-ați dat minus 5 minute. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste întrebări, pentru că ele arată interes uh, și reflectă zona de expertiză și de angajament personal pe o serie de chestiuni Let, let me start uh, uh, with what uh, Honourable Member Panseri said, uh, uh, that we need a regular... Dați-mi voi să încep de la ce a spus doamna Panseri, că avem nevoie de un feedback uh, regulat. Aș vrea să văd două lucruri. Angajamentul nostru continuă față de principiul acestei politici, noi politici de vecinătate, care se bazează, cum spuneam, pe principiul mai mult pentru mai mult și pe comunicarea uh, mai uh, uh, intensă cu societatea civilă și pe faptul că este o investiție pe termen lung. Și apoi să avem abordarea strategică ca bazat pe aceste două principii să avem alte, o serie de alte instrumente. Va fi politica corectă care va fi menită să reflecte nevoile concrete ale partenerilor noștri. În același timp, sunt foarte dornic să avem acest mecanism de feedback și nu doar să avem uh, negocieri și consultări continue cu dumneavoastră în diferite uh, formate, formale sau informale, dar și cu reprezentanții partenerilor noștri și recent, la sfârșitul anului trecut, am uh, căzut de acord cu reprezentanții partenerilor noștri din uh, vecinătatea europeană ca la șase luni să fie o ședință a oficialilor uh, cei mai înalți, o întâlnire cu noi, în care să dezbatem cele mai importante uh, subiecte ale parteneriatului uh, și să știm ce se întâmplă în acele țări și cum văd partenerii impactul politicilor noastre care va fi contribuția lor la politicile noastre. Și acest dialog, sigur că nu se va reduce doar la înalții uh, reprezentanți, ci și la reprezentanții societății civile și ai cercurilor academice. Asta e primul lucru. În al doilea lucru important care trebuie spus este că dacă uh, vă uitați în toată această zonă, vedeți că așteptările partenerilor noștri nu sunt chiar atât de mari în unele cazuri sau sunt prea mari în altele cazuri, extrem de mari. Și ne amintesc, trebuie noi să ne amintesc că nu sunt încă în zona de extindere. Deci, uh, deși există la baza acestui parteneriat principii, cum ar fi democrația, statul de drept, drepturile omului, un lucru e foarte clar. Cu cât mai aproape vreau un partener să fie de Uniunea Europeană, cu atât uh, mai uh, ambițios este și cu atât mai mult uh, are rezultate în ce privește reformele, cu atât mai mari sunt așteptările din partea noastră. Și cred că acesta nu e un obstacol, um, acesta e o valoare adăugată a acestei politici și cred că asta face relația noastră cu partenerii uh, una realmente dinamică. O a treia chestiune este legată de întărirea instituțiilor democratice. Unii dintre noastre vorbeau de rolul Parlamentului European față de Parlamentele Naționale. Uh, facem eforturi pentru ca pe baza celor dumneavoastră suplimentare să facem și mai mult în a întări instituțiile democratice în țările noastre partenere, mai ales uh, parlamentul, parlamentele din țările respective. Este o zonă în care dialogul uh, trebuie să se producă uh, pe baza priorităților uh, țării respective și înțelegem că acolo uh, trebuie să se ia acele măsuri necesare uh, organizării unor alegeri libere și democratice. Și acum dacă ar fi să mă întorc la întrebările noastre, Săptămâna trecută am fost la Strasburg, am avut, uh, cred, o discuție foarte bună privind Ucraina. Și nu vreau să repet multe lucruri pe care le-am spus acolo și multe lucruri pe care le-ați spus și noastră și uh, pe care eu le-am spus în numele înaltului reprezentant uh, Catherine Ashton. Este foarte clar care sunt așteptările noastre de la Ucraina. Salut faptul că atât guvernul cât și președintele și-au emis propriile instrucțiuni uh, pentru a rezolva acele trei probleme principale. Rămânem în contact cu Ucraina pe acele chestiuni, incluzând, desigur, și problema justiției selective. Și asta include susținerea pe care Catherine Ashton și eu o dăm acestei emisiuni a președintelui Pat Cox, președinților Pat Cox și uh, Kvasniewski și să ne asigurăm că există o înțelegere completă a ceea ce e pe masă, a ceea ce trebuie făcut și a progreselor tangibile pe aceste chestiuni înainte de summitul de la Vilnius. Și a mai fost o altă întrebare legată de summitul de la Vilnius. Un summit foarte important nu doar uh, datorită așteptărilor legate de acel summit, și, dar după ce timp de ani de zile doar am vorbit și ne-am gândit, am încercat să punem la oaltă o politică, cum să transformăm această regiune post-sovietică, pentru prima dată vom avea posibilitatea de a face ceva concret, nu doar de a vorbi și Sper foarte mult că vom fi capabili să semnăm acest acord și sper că condițiile vor fi create pentru ca noi toți să ne simțim uh, confortabil și să semnăm uh, acordul uh, de asociere cu Ucraina. Sper de asemenea că summitul de la Vilnius va aduce o cale prin care să marcăm sfârșitul negocierilor pe acordul de asociere, inclusiv uh, un uh, acord uh, aprofundat de liber schimb cu cel puțin trei parteneri, Moldova, Armenia și de asemenea Georgia. Și apoi procesul tehnic va continua cu semnarea mai târziu, sperăm, în 2014. Există aspecte care reflectă așteptările summitului de la Vilnius. Am uh, ridicat unul legat de perspectiva europeană. Perspectiva europeană nu este un lucru pe care statele membre s-ar simți obligate să-l discute dacă sunt gata să facă pași adiționali către partenerii noștri este europeni. Cred că regulile jocului sunt clare. Cu cât fac mai multe reforme partenerii estici, cu cât își îndeplinesc mai mult din angajamentele luate, cu cât sunt mai ambițioase reformele, cu atât mai mult statele membre ale Uniunii Europene vor fi gata să facă și ele pași în direcția acestor țări și uh, sper că toate țările din parteneriatul estic înțeleg acum uh, regula jocului și înțeleg că mai este timp înainte de summitul de la Vilnius. Sigur, ca și noastră am uh, luat notă de o serie de evoluții în Moldova, dar de asemenea și în Georgia, care a fost menționată de câteva ori. În ce privește Georgia, văd că lucrurile se mișcă acum într-un mod uh, și într-o direcție mai constructivă. M-am uh, referit deja la dialogul la nivel parlamentar și, da, trebuie să admitem că această coabitare ia în considerare specificitățile uh, Constituției actuale a Georgiei și asta e o mare provocare. Va fi o mare provocare pentru o democrație importantă și o democrație uh, și mai mare. E o problemă și mai mare pentru o țară aflată în tranziție. Însă, de acum o lună, împreună cu Cathy Ashton, am, uh, l-am rugat pe Thomas Hammerberg, uh, fostul comisar al Consiliului Europei pentru Minorități să meargă acolo să lucreze cu autoritățile, în special cu primul ministru și el a devenit uh, consilier special al Uniunii Europene pe chestiuni constituționale și uh, drepturile omului. El este acolo pentru a ajuta guvernul georgian să-și demonstreze angajamentul față de promisiunile preelectorale făcute, să demonstreze că își îndeplinește aceste promisiuni în concordanță cu standardele și principiile uh, împărtășite de toată lumea. Că întăresc, uh, să dovedească că întăresc statul de drept și nu îl slăbesc. El este acolo, de asemenea, ca să ajute atât uh, președintele cât și primul ministru să își îmbunătățească și să-și facă mai coerentă comunicarea, un lucru care uneori este dificil și sper că domnul Hammenberg va avea susținerea acestui Parlament și vom găsi o modalitate, am discutat deja cu președintele Brock, o modalitate, vom avea o modalitate prin care el va putea să vină și să vă vorbească în legătură cu acest uh, subiect foarte important și foarte relevant, și anume uh, al uh, apropierii Georgiei de către Uniunea Europene și nu al depărtării Georgiei de către Uni- de Uniunea Europeană. A existat, au existat o serie de întrebări legate de Sud. Vreau să încerc cu Fondul European pentru Democrație. Am făcut un angajament să susținem acest uh, lucru și o facem din punct de vedere financiar. Și uh, l-am asigur, asigurat pe președintele Ermar Brock că o vom face și în viitor. Nu vor fi limite artificiale din partea noastră în ce privește susținerea acestui instrument, care este uh, dornic să umple golul uh, lăsat de acele ONG-uri sau partide politice care, din motive subiective sau obiective, nu uh, pot ajunge la asistența Uniunii Europene și una dintre acele țări va fi Libia. Ați menționat că doamna Boscurt a menționat că sunt uh, probleme și începește susținerea pe care unele ONG-uri o pot primi de la Uniunea Europeană. Există, apropo, deja unele organizații ale societății civile pe care le susținem în Libia. Există un program de 5 milioane, 5 milioane de euro care se susțin, menit să susțină societatea civilă și ONG-urile din Libia și se așteaptă la mai mulți bani din partea Fondului pentru Democrație. Domnul uh, Milan Mon a uh, întrebat despre uh, cadrul negocierilor noastre cu Marocul. Am început discuțiile pe DCFTA. Domnul Galler a cerut a întrebat în legătură cu Siria și da, pot confirma că folosim instrumentul european pentru democrație și dreptul omului să susținem societatea civilă în Siria și în interior și în exterior, mai ales apărătorii drepturilor omului. Există o susținere specială pentru studenți și tineri uh, care sunt susținuți să vină în Uniunea Europeană, în școlile și universitățile noastre, pentru a studia și între timp încercăm să contribuim la o soluționare a situației din Siria. Siria e o problemă foarte complicată. Am discutat-o de asemenea săptămâna trecută. Dați-mi voie să decodez un pic ce s-a spus la Strasburg. Trebuie să fim mai inovatori, mai creativi ce se întâmplă în Siria și implicațiile pe care le are pe politica de vecinătate, e nevoie nu doar de un apel puternic față de politicieni care să încerce să găsească o soluție politică. Este nevoie ca noi să trecem dincolo de principiile normale ale asistenței umanitare și am uh, început uh, asta, am făcut primii pași în Liban acum uh, două săptămâni și am făcut o contribuție suplimentară de 30 de milioane de euro și de data aceasta am abordat nu doar nevoile refugiaților, dar și nevoile comunităților care îi primesc, pentru că aceste comunități care primesc refugiați uh, Uh, care le oferă un adăpost. Deși trebuie să vă spun că avem probleme în a convinge statele membre să accepte o anumită parte a poverii uh, și a sarcinii de a găsi o soluție la această problemă presantă și iminentă a refugiaților. Și acele comunități vor fi uh, sub o presiune din ce în ce mai mare și fără asistență suplimentară din partea noastră consecințele asupra securității regiunii vor fi foarte mari. Now the cooperation uh, uh, high Apoi începește cooperarea cu un altul reprezentant și vicepreședinte al Comisiei. Ea este excelentă. Personally and also personally. She's uh, sorry not to be uh, uh, uh here uh, to present it uh, uh, together with me, as she is uh, now, as you know, uh,